Okay, good afternoon everybody. Uh, I'll declare this afternoon session open. Bună ziua. Nu sunt vicepreședinte, dar uh, sunt uh, disponibil, practic uh, sunt singurul care poate să asume președinția în această masă și acesta este motivul pentru care eu sunt președintele. Uh, doar nu vine vreun vicepreședinte și deci bineînțeles că îi voi uh, ceda locul. Uh, o să începem cu punctul 8 în această dupămasă, rolul orașelor în cadrul instituțional al uh, Uniunii. Raportor este domnul Ujadovski. Aveți cuvântul, domnule Ujadovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Przypomnę, że raport dotyczy... Aș dori să vă reamintesc că acest raport se referă la utilizarea potențialului pe care îl prezintă orașele și uh, rolul lor crescând în politicile Uniunii Europene. Așa cum ați spus uh, cu amabilitate, domnule președinte, încercăm să consolidăm poziția orașelor potrivit uh, tratatelor și reglementărilor în vigoare. Ne referim de asemenea la anumite platforme care au fost create de dată recentă și care sunt uh, animate de Comisia Europeană încercând să oferim orașelor o reprezentare mai bună, inclusiv la Comitetul Regiunilor. Ne referim de asemenea la potențialul de deliberare din orașe, pentru că ele sunt ca niște huburi uh, media. Uh, adesea universitățile sunt implicate. Ce am încercat să inserăm în raport? Aș vrea mai întâi să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor celor care au contribuit într-o formă sau alta la acest uh, proiect de raport. Pentru că astăzi, iată, deja discutăm amendamentele și majoritatea dintre ele uh, vor figura în niște amendamente de compromis. pentru că uh, prin aceste amendamente contribuțiile au fost uh, foarte pozitive la raport. Nu vreau să parcurg o listă lungă, dar dacă îmi permiteți un exemplu, amendamentul 9, Breso și Sârbu, conține o descriere uh, foarte precisă a rolului pe care îl poate juca Comitetul Regiunilor. La fel se întâmplă cu amendamentele ce se referă la considerentele F, M, G Eu unul mă bucur să accept uh, astfel de amendamente. Iar un alt amendament care se referă la considerentul M din partea domnului Anderson se referă la mai bună poziționare a conținuturilor uh, pe care le pot aduce orașele. Accept cu bucurie și raportul domnului Lavilie în ce privește considerentul O, altfel spus amendamentul 30. De asemenea, amendamentul domnului Preda, domnului Breso și domnului Leinen la considerentul P. Iată câteva amendamente care ies în relief. Și se cer încorporate în uh, raportul ca atare. Aș vrea să subliniez însă încă o dată că majoritatea amendamentelor vor fi incluse în amendamentele de compromis. Apreciez de asemenea amendamentele doamnei Anderson, domnului Preda, ale domnului Atondo, amendamentele 91, 92, 94, 95 respectiv și domnul Pospișil cu amendamentul uh, similar amendamentului domnului Lavilie, doamna Anderson, de asemenea amendamentul 99. 102. Trecând la amendamentele uh, pe care mi-ar fi greu să le accept, care se referă în special la ștergerea anumitor pasaje din raport, în special uh, în ce privește funcția deliberativă a orașelor și crearea de rețele ale orașelor, acolo unde s-ar putea crea niște spații de dezbatere. Se sugerează ștergerea completă a întregii idei, însă astfel de rețele mm, nu pot fi șterse, după părerea mea, și v-aș atrage atenția că acest raport nu se referă în mod exclusiv la Comitetul Regiunilor. Dar, din punct de vedere al conținutului, insist, nu uh, se referă exclusiv la Comitetul Regiunilor. La sfârșitul săptămânii, domnule președinte, voi fi în măsură să vă mm, prezint uh, proiectul de amendamente de compromis și sper să avansăm rapid cu acest dosar. Uh, am să mă asigur că raportul e gata la timp pentru ședința AFCO din luna mai. Potrivit recomandărilor domnului președinte, am putea încheia întregul dosar înainte de vacanța de vară. Mulțumim foarte mult, domnule Uiandovski, Raportorii din umbră, începând cu domnul Preda. Mersi, euh, președinte. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, desigur, la rândul meu, domnule raportor. Amendamentele pe care eu le-am depus, precum și amendamentele colegilor mei de la PP, merg în direcția pe care o evocasem deja în ultimul nostru schimb de opinii. Pe de o parte, dorim prin aceste amendamente să subliniem distinția clară între reprezentanții orașelor uh, înscrise în tratate, cum e cazul Comitetului Regiunilor sau al asociațiilor și grupuri de interes cu care ar trebui să avem relații mai informale, pe de altă parte. O a doua idee, amendamentele noastre arată că orașele identifică trei probleme majore. Lipsa de recunoaștere, lipsa de reprezentare și de participare și ca atare trebuie să aducem un răspuns la aceste lacune. A treia noastră idee nu trebuie să stabilim noi structuri sau instituții, ci mai bine ar trebui să ne concentrăm pe instrumente existente. Unul din amendamente se referă la suprimarea ideii a unei formațiuni la Consiliu care să se dedice temelor urbane, pentru că mie nu mi se pare că are o valoare adăugată o astfel de instituție. Ar trebui mai degrabă să încurajăm formele de cooperare flexibilă și informală, așa încât orașele să poată interveni în toate fazele procesului legislativ. În ce privește amendamentele din partea celorlalte grupuri politice, sunt uh, mulțumit să văd că socialiștii și liberalii au depus amendamente similare lor noastre, însă PP nu va putea susține amendamentele care uh, se referă la un rol formal și obligatoriu al orașelor în ce privește evaluarea politicilor europene sau propun o schimbare a tratatelor pentru a insera uh, ca obligatorie participarea orașelor în procesul legislativ. Orașele au un rol fundamental, însă acesta e pur consultativ și, după părerea mea, trebuie să rămână ca atare. Sper că vom fi în măsură să conlucrăm cu raportorul. Dumnealui a uh, arăta deja că e interesat de câteva din amendamentele noastre, precum și de amendamente din partea grupului socialist și, prin urmare, sunt convins că la final vom putea produce un raport stimulant în ce privește rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much, Mr. Preda. Mr. you're speaking on behalf of Mrs. Serbu. Yes. Eh, doamna Bresu, în numele doamnei Sârbu, am să vă prezint câteva reflexii comune și apoi eh, câteva comentarii din partea raportorului Umbra, care nu este prezent, și Joe Linen va completa eh, spusele. Dar asta e ordine, pentru că mai apoi va trebui să părăsesc pentru scurt timp ședința. Și trec la limba italiană. Ehm, eh, intanto ringrazio il... Îi mulțumesc raportorului și pentru cele spuse, pentru deschiderea față de amendamente și poziția noastră e una care confirmă importanța rolului orașelor în întreg procesul legislativ și consultativ european, considerăm că sistemul regional și local trebuie însă să continue să fie reprezentat la Comitetul Regiunilor. După cum am spus în repetate rânduri, Comitetul Regiunilor, uh, al orașelor uh, și autorităților locale e suficient să aruncăm o privire asupra membrilor care alcătuiesc comitetul. Cred că și Parlamentul va trebui deja să clarifice cu statele membre, pentru că Acestea sunt reprezentate în diferite feluri la Comitetul Regiunilor și să înțeleagă că trebuie să asigure reprezentanța întregului sistem local în ansamblul său. Și nu totdeauna se întâmplă acest lucru, pentru că de multe ori e, reprezentant, e reprezentat nivelul local adesea, uneori doar nivelul uh, urban și uneori un amestec echilibrat. Aceasta este adunarea consultativă formală și trebuie să se respecte și competențele și funcțiile Comitetului Regiunilor, pentru că altfel e privat de orice valoare. În continuare, este important, fără niciun dubiu, și noi am încercat să specificăm acest lucru în amendament, că rolul orașelor trebuie valorificat în deosebi în politica de coeziune. Procesul a început deja în mandatul trecut și cred că va trebui clarificat și consolidat și mai mult în cadrul acestui mandat. Cea de-a treia observație. Există deja consilii informale care discută politicile regionale și locale. Iată de ce am spus că încurajăm Consiliul uh, în calitatea mea de președinte al Consiliului, al Comitetului Regiunilor, am, am participat de multe ori la aceste întâlniri, la care au participat nu doar reprezentanții CEOR, ci și reprezentanți ai principalelor orașelor. Există, prin urmare, însă vizează politicile urbane. Iată de ce reprezentanții orașelor sunt invitați în calitate de experți în aceste politici. Pentru că, de obicei, consiliile informale sunt alcătuite din statele membre și din invitați. Putem așadar încuraja, poate ne oferi și un amendament de compromis în acest sens. Dar trebuie să știm că există deja această posibilitate. Și aici sunt invitați uh, reprezentanții ai um, asociațiilor orașelor, cât și reprezentanți CEORE. Și în ultimul rând sunt de acord cu colegul Preda că vorbim totdeauna de considerații, dar cred că ar fi important, și noi am înaintat un amendament în acest sens, să cerem ca din partea Comisiei atunci când aceasta prezintă o inițiativă care vizează orașele și autoritățile locale, Comisia să mm, confirme și faptul că s-au consultat reprezentanții orașelor și entităților locale și autorităților locale Cred că echilibrul și distribuția puterilor nu ar fi afectat, însă am dobândit o claritate suplimentară când vine vorba de autoritățile locale și aceasta ar fi consultate în mod preventiv. Am spus că oricum se va consulta ce ore și acesta se pronunță întotdeauna în acele aspecte ce țin de competența sa directă. Se face așadar această consultare, însă Comisia nu totdeauna comunică rezultatul consultărilor. Spune doar uh, s-a consultat Comitetul Regiunilor sau s-au consultat reprezentanții orașelor și cred că le cere să comunice mai bine ce s-a spus, de fapt, la consultări, ce au răspuns acești reprezentanți, ar putea să fie util pentru noi. Dacă președintele e de acord, i-aș da acum cuvântul colegului Iolainen, care are textul cu alte câteva observații din partea colegii Sârbu. Eu? thank you. on a person... Domnul Leinen, mulțumesc. Îi mulțumesc uh, la rândul meu domnului Ujandovski pentru raport. Cred că a prezentat o seamă de elemente uh, Uh, care ne vor permite să consolidăm rolul orașelor în dezbaterea publică despre Europa, precum și în procesul instituțional, cum uh, orașele pot fi consultate și poziția lor respectată. Doamna Sârgu nu poate fi prezentată aici, dar la rândul ei vă mulțumește și majoritatea punctelor spune că este de acord cu proiectul de raport are însă puncte de vedere diferite pe câteva puncte. Cred că rolul orașelor în cadrul instituțional al unii trebuie consolidat, dar asta trebuie să se facă în coordonare cu Comitetul Regiunilor, fără a pune în pericol uh, rolul zonelor rurale, care sunt mai puțin reprezentate la COR. Cred că în unele domenii, precum migrația, dezvoltarea durabilă, orașele și-au demonstrat potențialul și expertiza. Nu doar prin implementarea legislației, ci și prin uh, politici locale exemplare, care ulterior au putut fi sau pot fi duse la nivel de Uniune. Orașele trebuie implicate în procesul decizional și trebuie consultată. Uh, domnul uh, Haureghi a sugerat ca să existe uh, consilieri pe probleme europene în consiliile locale, în consiliile municipale și o idee care cred că merită preluată. Nu cred că ar fi util să creăm noi structuri pentru un management mai activ al orașelor în procesul decizional. În schimb, consider că structurile existente, precum Comitetul Regiunilor, uh, ar trebui să capete un rol consolidat și să ne concentrăm eforturile în a-i acorda un rol sporit Comitetului Regiunilor. Orașele sunt și vor rămâne arii de democrație și ca atare trebuie să încurajate dezbaterile în acest spațiu pe teme europene, inclusiv, incluzând toți cetățenii. În același timp, Comitetul Regiunilor ar trebui să facă eforturi susținute pentru a facilita schimburile în rețele uh, constituite între orașe și instituțiile europene. Iată declarația colegei noastre, Daciana Sârbo. Mulțumim. Președintele fără microfon. On my list. Sí, muchas gracias. Maite. Mulțumesc, domnule președinte. Ce vreau să-i spun în primul rând domnului Ujazovski este că îi sunt deosebit de recunoscătoare pentru că dumneavoastră cunoașteți temeinic ce înseamnă un oraș și ce înseamnă să gestionezi un oraș, un oraș și încercați, prin urmare, astăzi să ne oferiți, eh, practic, esența experienței dumneavoastră și vă mulțumesc pentru acest lucru. Într-adevăr, a întări rolul orașelor europene în luarea deciziilor, în punerea în aplicare a deciziilor, și în ceea ce privește procesul decizional legat de instrumentele Uniunii Europene care le vizează, mi se pare deosebit de important. În numele grupului meu, consider că trebuie să profităm la maxim de șansele pe care ne le oferă acest raport pentru a lucra și, după cum spuneați dumneavoastră, prin amendamente vom putea înainta în multe privințe. În alte privințe, cred că vom uh, purta o dezbatere foarte interesantă. Singura noastră grijă este aceea de a evita suprapuneri și duplicări de funcții. De pildă, precum funcțiile deja realizate de Comitetul Regiunilor. Colegii mei deja au făcut observații în acest sens. După cum spuneam, sprijinim pe deplin această intenție de a consolida rolul orașelor, capacitatea lor eh, de leadership, de aplicarea politicilor care uh, încurajează participarea cetățenilor la luarea deciziilor și sprijină procesul democratic, pentru ca în acest fel să atingem cel mai bun nivel de guvernanță posibil. În plus, să le atragem atenția cetățenilor să înțeleagă care sunt capacitățile de care dispun și care nu au fost valorificate până acum pe deplin. După cum spunea și dumneavoastră, doream să le luăm în amendamente o parte uh, Ehm, din acest aspect eh, pe care l-am amintit referitoare la rolul eh, Comitetului Regiunilor și, pe de altă parte, să încurajăm dialogul și participarea activă a orașelor în eh, procesele Uniunii Europene, să încurajăm platformele de cooperare între orașe, de pildă, și organele care sunt cele care au deciziile. De asemenea, Trebuie să scot în evidență rolul consultativ al Comitetului Regiunilor. Acesta informează Parlamentul și organele Uniunii Europene și asigură acest rol central al orașelor în uh, executarea politicilor Uniunii Europene, dincolo de ce spunea domnul Iolainen de acele non-orașe. În cele din urmă, cred că vom putea colabora cu dumneavoastră într-un mod constructiv. Apreciem propunerea dumneavoastră de a crea foruri de dezbatere europene între orașe și state. Unde însă cred eu că trebuie să ne aplecăm și să dezbatem e de pildă, în ceea ce privește resursele și fondurile pe care le avem la dispoziție în Uniunea Europeană, pentru a vedea dacă această propunere atât de interesantă poate fi sprijinită sau să vedem dacă aceleași obiective pot fi atinse pe alte căi cu mijloace mai eficiente. Oricum, suntem de acord că este necesar să consolidăm capacitatea entităților care există, apărând obiectivul pe care dumneavoastră îl urmăriți, anume de a consolida acest rol al orașelor și de a le promova activitatea. Mulțumesc! Uh, Domnule Duron, numele verzilor, trebuie președintele, nu? Atunci mergem mai departe. Domnul Castaldo nu e prezent. Domnule Scholz, doriți să adăugați ceva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport prezentat. Include o serie de abordări foarte interesante și cred că eu și grupul meu vom înainta amendamente care să scoată în evidență faptul că trebuie să ne gândim care este de fapt rolul instituțional um, care să reflecte însemnătatea sporită a orașelor drept ținta politicilor Uniunii Europene. Trebuie să ne gândim la contextul general al evoluției ulterioare a tuturor instituțiilor europene pentru a putea scoate în evidență poate și mai mult pe viitor rolul orașelor. Să vedem în contextul actual, în contextul actual al tratatelor, subsidiaritatea, nivelul decizional multinivel, acesta trebuie extins astfel încât orașele să poată fi consultate în elaborarea și în aplicarea politicilor Uniunii Europene. Propunerile noastre de amendament vor merge pe această direcție doresc să fac trimitere la Carta Guvernanței Multinivel în Europa. O parte din colegi deja au abordat acest subiect, au afirmat că guvernanța este un subiect foarte important și trebuie aici să ne asigurăm că legitimitatea și răspunderea fiecărui nivel de guvernământ în domeniul său de competență este realizat și respectat. și că drumul înspre autoadministrarea orașelor să reprezintă o încurajare și o provocare și pentru nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește, în ceea ce privește inițiativele politice și conceptele din spatele acestora, uh, ce efecte ar avea asupra orașelor, ar trebui să luăm aici în calcul realizarea unui studiu de impact și să evaluăm în asociere cum ar trebui să definim serviciile publice și cum să apărăm deschiderea acestor servicii publice în orașe. Avem exemple în acest sens, de pildă cu orașele uh, verzi sau uh, certificatele de comerț echitabil. Aici e vorba uh, de certificarea și de încurajarea implicării cetățenilor în inițiative de politică emise de Comisia Europeană sau de alte instituții, pentru ca în acest fel să se încurajeze angajamentul din partea cetățenilor. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I don't see any... Mulțumesc! Nu mai văd pe cineva care să dorească să ia cuvântul, așa că îi dau cuvântul înapoi domnului Ujazdovski, dacă mai aveți altceva de adăugat. Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor pentru aceste observații. Înțeleg îndrumările pe care mi le-au uh, oferit colegii prin recomandările lor, potențialul acestora, înțeleg poziția instituțiilor existente, mai ales în ceea ce privește Comitetul Regiunilor. Domnul Preda și-a manifestat uh, reticența față de introducerea unui model liberal pentru orașe, Poate avem nevoie de o soluție un pic mai blândă pentru orașe la ora actuală. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru comentariile dumneavoastră, doamnei Breso, doamnei Pagaza Urtundua. Și am să încerc în măsura posibilului să includă în amendamentele de compromis cât mai multe din propunerile și recomandările din partea tuturor grupurilor și o parte din ce spunea domnul Scholz pot să introduc uh, cu uh, mare plăcere în raport pentru ca în acest fel raportul să se bucure de un consens cât se poate de amplu. Încă o dată vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Uiazovski, vă mulțumim pentru efortul dumneavoastră. Putem fi siguri că vom vota în mai? La ora actuală nu e clar. Da, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a vota în luna mai. Amendamentele de compromis le veți primi în această săptămână. Mulțumesc! Așadar, provizoriu putem spune că vom vota în luna mai, dacă totul merge lin. Bine. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și doresc să le urez bun venit invitațiilor noștri. Avem o audiere referitoare la globalizare și nu cred că e nevoie să vă spun că e omniprezentă. Ne afectează în nenumărate feluri. Titlul acestei audieri este Trilema globalizării cum să împăcăm globalizarea, democrația și bunăstarea. Învățăminte pentru Uniunea Europeană. Am aici uh, o listă referitor la ordinea în care vor lua cuvântul invitații noștri. Am o listă foarte lungă uh, de recomandări pe care le-am primit, dar nu am să le citesc aici. Le urez bun venit experților Daniel Gross de la Centrul de Studii Politice de aici de la Bruxelles. Dacă v-ați putea încadra în 10 minute, un minut plus minus, 60 de secunde, e o marjă flexibilă, dar încercați să nu depășiți totuși limita de 120 de secunde de suplimentar. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am pregătit o prezentare. I am just a humble economist. I don't know anything about Vreau să vă spun că sunt uh, un economist. Eu nu știu prea multe despre democrație. Fratele meu este profesor de fizică teoretică și îmi spune întotdeauna, tu ești om de știință doar pe jumătate. Și trebuie să accept, nu prea pot să fac foarte multe. Doream să vă ofer câteva informații de context referitor la felul în care globalizarea s-a desfășurat uh, în ultimele două decenii după părerea mea, a fost supravalorată. Atât uh, când vine vorba de avantaje, cât și de dezavantaje. S-ar putea să fie o informație utilă de fundal pentru discuția noastră de astăzi. Trecem la următorul diapozitiv, vă rog. Prima observație. Foarte mulți oameni spun, beneficiem de mai mult comerț, excelent, întotdeauna e mai bine. Acum trebuie să vă spun că în calitate de economist, sincer, lucrurile nu stau chiar așa. Uneori comerțul crește fără însă cele două condiții care fac din comerț un element care să îmbunătățească bunăstarea cetățenilor, consumatorilor, și anume când scad barierele comerciale, cote tarifare scăzute prin urmare, sau atunci când costurile de transport scad. Devine mai ieftin să transport, deci toată lumea are de câștigat. Ce vreau să vă spun? Că dacă aruncați o privire asupra datelor din uh, ultimii 15-20 de ani, nu prea s-a înregistrat uh, o reducere în barierele comerciale, în cotele tarifare, cel puțin în ceea ce privește țările dezvoltate, intrând aici Uniunea Europeană. Barierele comerciale erau deja oricum destul de scăzute în ultimii 20 de ani și lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Și același lucru se aplică și costurile de transport. De altfel, în ultimii ani costurile de transport au crescut pentru că a crescut prețul țițeiului. Prin urmare, mai mult comerț, dar nu și motivele care de obicei uh, duc la mai mult comerț. Iată de ce cred că avem această idee greșită că globalizarea uh, e atât de amplă. Un al doilea aspect, dacă aruncați o privire asupra mai multor sectoare din economie, constatați că un sector anume a evoluat diferit, și anume industria sau industria manufacturieră. Puteți vedea că e un sector a cărei importanță scade tot mai mult în economie, dar e un sector care a devenit tot mai globalizat. Dacă discutați de pildă cu mari reprezentanți industriali, cei care produc, spun, da, globalizarea e un motor care uh, conduce afacerea noastră, da, în sectorul lor e adevărat, dar sectorul lor scade tot mai mult. Următorul diapozitiv. Și aici doream să scot în evidență cu un grafic, dacă apare. Da, un pas înapoi totuși. Uh, Aici. Următorul diapozitiv, vă rog. Aici. Aici, excelent. Revin la prima observație. Mai mult comerț, dar nu neapărat o scădere în barierele comerciale și nu nicio scădere în uh, ce privește costurile de transport. Și de ce am uh, avea atunci mai mult comerț? Foarte simplu, de ce prețul, uh, deoarece prețul materiilor prime a crescut. Uh, dacă vă uitați, de pildă, la o, fabrică din Uniunea Europeană care importă țiței dintr-o țară, minerale din altă țară, după care exportă autovehicule pentru a plăti acele importuri, după care când prețul țițeiului se dublează, trebuie să exporți practic de două ori mai multe mașini pentru a plăti pentru același volum de țiței. Asta înseamnă o majorare a comerțului. Oamenii vorbesc de globalizare. Uh, în realitate înseamnă, nu înseamnă însă că toată lumea are de câștigat. De altfel, angajații noștri, lucrătorii noștri au de suferit pentru că trebuie să achităm un preț majorat pentru materiile prime și trebuie să lucreze mai mult pentru a produce acele autovehicule care să achite aceste, să compenseze aceste importuri. Iată, trebuie să vă concentrați pe linia uh, roșie și albastră. Albastru arată creșterea uh, Uh, PIB-ului. Acum, să presupunem că privim doar uh, schimbul produselor uh, manufacturate, fără a lua în calcul prețul țițeiului. Ajung la linia verde, care mi arată, de fapt, că rata globalizării e una mult mai scăzută și, de fapt, nici măcar nu a crescut atât de mult. E un lucru pe care trebuie să îl luăm în calcul, pentru că, pe de-o parte, există cei care spun globalizarea produce mai multă bunăstare. Eu însă vă spun că această globalizare din ultimii 20 de ani, nu întotdeauna, poate până la jumătatea anilor 80 sau 90, în ultimii 20 însă a fost uh, impulsionată de prețul uh, ridicat al țițeiului. Așa era prima observație. Acum, al doil, a doua observație. Dacă puteți reveni la diapozitivul următor, dacă puteți trece la diapozitivul următor, aici puteți vedea două linii care merg în direcții opuse, când vine vorba de industria manufacturieră. Vedeți cât de multe din bunurile produse fac obiectul schimburilor în uh, sector. Dacă vorbim aici de Siemens, Volkswagen, vă pot spune că în ultimii 20 de ani cota exporturilor uh, raportată la producție a crescut foarte mult, da, e adevărat aproape că s-a dublat. Însă, dacă priviți linia albastră, constatați că cota industriei manufacturiere din totalul de locuri de muncă a scăzut considerabil. Un impact, am putea spune, aproape de zero de fiecare dată când cineva din industrie vorbește de globalizare, probabil se referă la linia roșie, însă sunt tot mai puțini lucrători. Linia albastră. Putem trece la următorul diapozitiv? Firește, vi se spune că avem aceste lanțuri globale de valoare adăugată. Dacă priviți mai aproape la studi, dacă analizați studiile mai îndeaproape, constatați că aceste lanțuri de valoare nu sunt globale, ci regionale. Mm, multe schimburi de produse intermediare în Europa, de pildă. Multe lume se referă la fabrica Europa, de pildă producătorii de autovehicule germani care primesc numeroase produse intermediare din Europa de Est. Asistăm la un fenomen asemănător și în America de Nord, Statele Unite, Mexic, Canada și, firește, există o fabrică imensă în Asia, China, Corea, Japonia. Dacă priviți însă Europa în ansamblul său, aproape 90% din valoarea adăugată a exporturilor europene se realizează în Europa. Importurile din afară reprezintă undeva sub 10%, uneori un pic peste acest prag, dar cam la Există excepții în anumite situații, precum autovehiculele, însă, în linii mari, exporturile din Europa nu sunt neapărat produse în Europa, în Germania, în Franța, sunt produse în Europa pentru că vedem, firește, întotdeauna pe etichetă ultima țară care e cea care a reușit să exporte produsul. Trebuie să țină cont și de faptul că rolul Chinei se schimbă tot mai repede. Multe din studiile pe care le puteți găsi se referă la situația de acum 10 ani, când China asambla produsele. Lucrurile însă nu mai stau așa. Populația Chinei a dobândit repede noi competențe. Jumătate din tineri merg la universitate și potențialul întreprinderilor chineze se schimbă repede nu mai se limitează doar la asamblare și uh, inovează considerabil. Următorul diapozitiv. Acum, cum stau lucrurile cu Uniunea Europeană? A fost afectată într-adevăr de globalizare? Și aici uh, observația pe care doream să o fac e că dacă privim cota Uniunii Europene și exporturile sale în afara Uniunii limitându-ne doar la uh, bunurile din industria manufacturieră, scot aici materiile prime, constatăm că Uniunea Europeană a rămas competitivă, a rămas constantă, are aceeași cotă ca acum 20 de ani. Vedem o linie care vine de la stânga la dreapta, China, firește. China a depășit deja Uniunea Europeană. Dacă priviți însă linia verde, e cota Statelor Unite, care e în cădere accelerată și cred că explică de ce am asistat la evoluțiile politice recente în uh, Statele Unite, deoarece uh, industria manufacturieră din Statele Unite a avut de suferit, a suferit mult mai mult decât Europa. Iar linia roșie e Japonia, de altfel, care era odinioară la fel de importantă ca Statele Unite, însă dispare treptat uh, ca mare putere comercială. Ce vreau să rețineți? Uniunea Europeană se descurcă destul de bine. Nu doar uh, în acest an sau anul trecut, ci de-a lungul mai mulți ani și mult mai bine decât Statele Unite. Următorul diapozitiv, vă rog. Acum, observația mea principală, după cum spuneam la început, când vedeți uh, mai mult comerț, nu uh, crede, să nu credeți întotdeauna că e mai bine pentru consumatori. Uneori, într-adevăr, atunci când costurile de transport scad și barierele comerciale sunt uh, eliminate, dar nu uitați că noi în Europa trebuie să plătim mai mult pentru materiile prime. Asta înseamnă că lucrătorii suferă, dar au un loc de muncă. În schimb, în Statele Unite, lucrătorii stau și mai prost și nu au niciun loc de muncă. Uniunea Europeană e în continuare un exportator uh, de succes și în ultimii ani puteți constata că exporturile au reprezentat un factor de stabilitate în fața creșterii destul de anemice pe piața internă. Eu, prin urmare, nu consider globalizarea ca fiind o dilemă, ci mai degrabă o privesc ca o șansă pentru Europa o șansă de care Europa până acum a profitat destul de bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc că v-ați încadrat în timp. Următorul invitat și îmi cer scuze, domnule Cadedu, dacă nu vă pronunț corect numele. Um, I'm, I'm, I'm pleased. Mulțumesc. Mă bucur de faptul Mhm. Mă bucur de faptul că m-ați uh, invitat uh, să însuflețim uh, dialogul dintre politică și cultură. Vom discuta, deci discutăm o temă foarte vastă, cum să reconciliem globalizarea, democrația Uh, ca să îl parafrazez pe domnul Gros, trebuie să vă spun că sunt un modest istoric, sunt un teo- modest teoretician și în discursul meu aș dori să vă vorbesc despre experiența mea în calitate de profesor uh, de teori, uh, teori, teorii politice, dar și în calitate de jurnalist. Lucrez la un jurnal care se ocupă de provocările care se manifestă la nivelul comunităților locale și prin Um, cultura politică. Ziarul se numește Glocalism, este un ziar, un ziar care este în acces uh, liber uh, disponibil pe internet. Mm, Comisia AFCO m-a rugat să mă axez pe acest uh, aspect al temei generale, regândirea Uniunii Europene, cum reforma Uniunii Europene ar trebui să arate, să arate și cum Uh, Uniunea Europeană ar trebui să-și uh, șlefuiască uh, instituțiile pentru a face față provocărilor globalizării. Eu am hotărât să îngust, să îngustez perspectiva și am hotărât să fac câteva recomandări din perspectiva unui istoric în domeniul politicii, tocmai pentru a vedea cum putem face față provocărilor globalizării. Și acesta este modul în care cred că pot să-mi aduc uh, contribuția la dezbaterea cu privire la viitorul Uniunii Europene, care e în curs la uh, Comisia pentru Afaceri Constituționale și sper astfel să-mi aduc aportul la dezbaterea privind uh, organizarea politicilor supranaționale la nivel globalizat cu respectarea cerințelor procesului democratic și venind, uh, aducând uh, progres social și economic în interesul general al cetățenilor. Cu toții știm că Uniunea Europeană e o instituție unică. Nu este nici uh, federație, nici confederație. Funcționează în baza unui, unor tratate care i-au schimbat în timp natura și obiectivele. Uniunea Europeană este un proces instituțional care întotdeauna a fost depășită cumva de reformele interinstituționale și de aceea cred că ar trebui să regândim uh, Uniunea Europeană fără să părem că suntem uh, uh, niște utopiști sau că suntem prezumțioși. Natura însăși a Uniunii Europene ne cere să fim întotdeauna și în mod sistematic uh, uh, gânditori, deci uh, să regândim Uniunea Europeană. Și pentru a regândi Uniunea Europeană, acum și aici, trebuie să venim cu sugestii clare pentru a rezolva așa numita trilemă a globalizării. Așa cum a fost numită ea de profesorul Denis Rodrick și din capul locului trebuie să spun că trebuie să fim cât mai sintetici, cât mai clari și să urmărim o logică foarte clară, fără să luăm ca atare conceptele și uh, cuvintele, termenii pe care îi vom uh, folosi. Iată prima, primul diapozitiv. În primul rând, să vedem în ce constă globalizarea, în al doilea rând, uh, ce e democrația și apoi ce este bunăstarea. Haideți să începem cu ultimul punct care figurează în uh, trilemă și care este practic uh, obiectivul final al uh, acțiunii noastre politice. Bunăstarea cetățenilor europeni, fericirea lor sau mai degrabă bunăstarea lor fizică și psihologică se bazează pe un mediu sănătos și pe posibilitatea de a avea acces uh, la tot uh, de ce au nevoie pentru a rămâne, pentru a trăi în demnitate uh, și am putea, în mod metaforic, să transformăm uh, să transpunem bunăstarea în locuri de muncă, pentru că ocuparea este legătura între viața materială și viața spirituală, între sănătate și fericire. Trebuie să vizăm această bunăstare europeană pentru toți cetățenii europeni și pornim de la premisa că trebuie să încercăm să obținem această bunăstare prin intermediul procesului democratic. Ca modul optim pentru a ne asigura că drepturile noastre sunt garantate prin participarea la procesul politic. Deci să luăm decizii împreună. Obiectivul nostru, bunăstarea, și modul ideal uh, de a-l uh, urmări, respectiv democrația, par să fie puse sub semnul întrebării de așa numita globalizare. Deci, cred că ar trebui să vedem în ce constă globalizarea și pe uh, principalele provocări uh, la care ne obligă globalizarea. Globalizarea este un proces istoric de uh, sporire a relațiilor, a interacțiunilor umane la scară globală ce numim noi globalizarea, uh, e o certitudine pentru mulți dintre noi, e efectul vizibil, uh, respectiv un flux de idei, de comunicări, uh, de persoane prin migrație, de lucruri prin afaceri și bani prin finanțe. Avem, sigur, mai multe niveluri, nivelul uh, uh, local, național, continental și așa mai departe. Uh, care însă generează și probleme și avantaje. Și această conștientizare ne poate să ne permită să interpretăm dintr-o perspectivă dinamică și comparativă fiecare problemă din perspectiva avantajelor generate de globalizare cu obiectivul de a identifica evoluțiile și de a împiedica uh, posibile probleme. Istoria relațiilor interumane la nivel uh, local, național și continental uh, a generat în trecut și a modificat uh, identitatea multor comunități. Și foarte clar că uh, în prezent având în vedere schimbul, fluxul uh, de idei, de persoane și de bani, societatea globală uh, a generat o nouă formă de uh, identitate. Ce sublinează globalizarea este relația între nivelul local și nivelul global. Și din acest motiv, unii universitari, precum Robert, Roland Robertson și Zygmunt Bauman, au vorbit despre glocalizare. Din perspectivă politică, putem constata că în um, unele locuri din lume, uh, locul uh, e ocupat de nivelul global. Locus este înlocuit de globus. Și în europeană poate fi o problemă reală pentru că anumite comunități care sunt foarte bine definite la nivel uh, cultural își revendică independența ori de la statul națiune din care făceau parte, ori față de Uniunea Europeană ca atare. Acum, dacă e să ne gândim la istoria gândirii politice, putem uh, vedea cum uh, mai mulți uh, gânditori au spus în trecut că trebuie să punem accentul pe comunitățile locale și pe orașe pentru a îmbunătăți și pentru a asigura expresia democratică a unei voințe politice exercitate de către cetățeni și aceasta în funcție de interesele lor. Uh, ideile acestea nu vizau, uh, sigur, globalizarea, uh, conceptul pe care îl folosim noi astăzi, însă aveau de-a face cu începutul sau dezvoltării procesului de globalizare, care considera, dacă am înțeles eu bine, că istoria ființei umane se bazează și pe relațiile uh, și rețelele construite la scară globală. Eu nu cred că în acest context, uh, dacă îi cităm pe Montesquieu, Catano, Tocqueville și tradiția britanică a autoguvernării ar fi util. E adevărat de asemenea Uh, că, din perspectivă politică, toată lumea uh, poate găsi ce își dorește să găsească în această gândire politică. Dar dacă e să sintetizăm toate aceste perspective, în legătură cu relația între cetățeni și instituții, cred că trebuie să facem o diferență între uh, încercarea de a aduce pe cetățeni mai aproape de instituțiile politice și acțiunea de a încerca să aducem instituțiile mai aproape de cetățeni. În uh, prima situație, putem avea impresia că pentru a îmbunătăți democrația europeană, dar și bunăstarea europeană, e suficient să uh, îi uh, informăm și să acordăm uh, aspirații uh, politice tuturor cetățenilor. Prin uh, alegeri directe a președintelui Comisiei prin democrație directă și așa mai departe, fără a ne gândi că această democrație ar putea să fie mai complexă din punct de vedere instituțional decât în trecut, pentru că deciziile luate în lumea globalizată sunt mai complexe decât în trecut. În a doua situație, cred că ar trebui să încercăm să reorganizăm comunitățile locale și instituțiile uh, politice locale în funcție de obiectivele unei comunități uh, europene mai vaste și a instituțiile, instituțiilor acestora. Sigur că experții în uh, uh, arhitectură instituțională ne spun că am avea nevoie de o acțiune de raționalizare a granițelor comunităților locale și a instituțiilor uh, lor care bineînțeles că au o legătură cu istoria locală sau națională. Dar dacă cineva își pune întrebări în legătură cu această posibilitate, putem adăuga că istoria nu înseamnă imobilitate. Din contră, istoria tocmai asta înseamnă mișcare dinamică. Și uh, ce putem face acum, aici, uh, schimbând ce a făcut istoria, e de fapt istorie în sine după ce acțiunea noastră a fost săvârșită. Am putea avea o acțiune de raționalizare instituțională în două moduri, ca întotdeauna, de sus în jos și de jos în sus. În prima situație, uh, forțând procesul și în a doua situație, încurajându-l dar întotdeauna cu un compromis între prima și a doua abordare. Parlamentul European ar putea să ceară comunităților locale și regionale prin uh, intermediul parlamentelor naționale, de exemplu, să-și organizeze mai bine instituțiile și uh, Uh, granițele teritoriale și administrative în funcție de capacitatea lor de a obține o anumită eficiență economică, care este necesară pentru a avea politici de calitate și acțiuni bine gândite în domeniul bunăstării. Uh, limitele și organizarea instituțiilor locale și regionale uh, trebuie să fie redesenate reconfigurate, sigur, în funcție de uh, geografie, de uh, natura populației și de identitatea comunităților respective. Dacă nu sunt autosuficiente și eficiente din punct de vedere economic, atunci trebuie să se asocieze cu alte comunități locale și cu alte instituții sau, din contră, poate consideră că e necesar să devină mai, mai mici să-și reducă dimensiunile. E doar o sugestie. Dar cum am putea proceda din punct de vedere juridic mai ales? Las cuvântul colegilor care sunt experți în domeniul uh, dreptului constituțional. perfect întreptățiția cuvântul în acest for atât de prestigios în care discutăm astăzi. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul doamnei Susan George. Doriți să adăugați ceva? Dau solicitare de respectare a regulamentului ați putea cere să ne închidem telefoanele sau dacă trebuie duse conversații să fie duse în afara sălii de ședință pentru a nu uh, deranja vorbitorii. Mulțumesc pentru această sugestie. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da, într-adevăr, uh, cei care au telefoane mobile sunt uh, rugați să le folosească ori să le pună pe silent, ori să le stingă sau ceva de genul ăsta. No. I don't. No. Thank you for the point of order. Președintele, domnul profesor George, aveți drept titlul al prezentării Uniunea Europeană și democrația, o contradicție? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt încântată să pot vorbi în Parlamentul European, deoarece pentru mine e uh, una din puținele instituții realmente democratice care rămân și nu vă veți mira să vă spun că democrație, democrația nu uh, uh pare să înflorească în opinia multor cetățeni. Am un doctorat, e adevărat, însă nu sunt profesor. Mi-am petrecut majoritatea vieții lucrând în ONG-uri și majoritatea vieții mele făcând campanii. Toate aveau de-a face cu democrația și cu puterea. Cred că există trei tipuri de globalizare. 1. Globalizarea pe care o știm cu toții, pe care o discutăm aici, cea care a început după căderea Uniunii Sovietice și în care corporațiile transnaționale au preluat leadership-ul. Dintr-o dată au fost libere să investească oriunde, adică peste tot, și au căpătat libertatea de a construi oriunde doreau și asta părea să fie cea mai bună din lumile posibile pentru mediul de afaceri și special pentru multinaționale. Însă acest tip de globalizare, puțin câte puțin, a arătat că uh, acaparează tot ce e bun și uh, abandonează pe mulți în fața globalizării. Uh, s-a mai spus acest lucru. Acesta e primul tip de globalizare. Cel de-al doilea tip de globalizare e cel pe care l-a descoperit Davos după criza financiară din 2008. Acolo unde s-a spus trebuie să includem pe cât mai mulți în globalizare. A fost un instinct bun, dar ce au inventat ei? Modelul uh, cu mai multe părți interesate. Iar stakeholder, partea interesată, e un cuvânt pe care îl detest. Pentru că nu ești un stakeholder dacă nu cineva deasupra ta spune, decide că ești sau nu un stakeholder, o parte interesată. Ca cetățean eu nu mă consider o parte interesată, ci vreau să fiu considerată ca cetățean. Și asta e gândirea tuturor organizațiilor non-guvernamentale prezente în societatea europeană. În fine, mai există și o a treia formă de globalizare mult mai restrânsă. Dar mă tem că aceasta crește și aș numi o globalizare libertariană o formă pe care cabinetul uh, domnului Trump o ilustrează. Adică, orice persoană din fiecare secretariat a fost numită acolo pentru a distruge funcția și funcționarea acelui secretariat. Am spus de la început că sunt un european fervent chiar dacă m-am născut și am fost educată în uh, Statele Unite, sunt cetățean francez și îmi doresc ca Europa să aibă succes, iar dacă sunt acum aici, e și pentru că mă tem că Europa, Uniunea Europeană, practic uh, comite un suicid uh, la ralanti. Modelul libertarian spune că capitalismul trebuie să preia totul. Piața Uh, trebuie să invadeze totul și ca atare uh, Steve Bannon, asistentul lui Trump, uh, care a conferențiat prin Europa, a numit acest lucru deconstrucția statului administrativ. Ce înseamnă asta? dacă ești Ministerul pentru Muncă, dacă ești Ministerul pentru Mediu, nu crezi în schimbarea climatică și vrei să scapi de toate restricțiile în ce privește mediul. Dacă ești Ministrul Agriculturii, ești 100% pentru pesticide, chimicale și cele mai uh, mari exploatații agricole posibile, etc. Dacă, te uiți la, dacă ne uităm la uh, profesiile reprezentate în cabinetul Trump, vedem peste tot libertariani și nu fac decât să insereze uh, companii transnaționale în fiecare sector. Democrația, cred eu, este cel mai bun atribut al Uniunii Europene dar există și multe lacune și, din păcate, trebuie să învinuim Uniunea Europeană pentru multe din aceste lacune și pentru faptul că a înlăturat protecțiile care altădată existau și permiteți-mi să dau câteva exemple. În ce privește dezafectarea uh, multor europeni. Nu sunt aici ca să fac un discurs popular, deci am să uh, vă dau o serie de exemple care nu au făcut decât să aducă prejudicii Europei. 1. Tratatul Constituțional din 2005, care în referendumurile din Franța și din țările de jos a fost respins. Uh, nu s-a acordat atunci atenție detaliilor și s-a organizat un comitet al cărui nume nici nu-l cunoaștem și care a redactat mai apoi tratatul de la Lisabona, uh, după care funcționăm și astăzi. Valerii Giscard d'Estaing, cum știți, a fost arhitectul tratatului constituțional și Giscard d'Estaing a spus despre tratatul de la Lisabona că au făcut niște schimbări cosmetice pentru ca oamenii să înghită pilula mai ușor dar practic a rămas tratatul constituțional doar cu câteva elemente de cosmetizare, bunoară simbolurile care nu au căpătat valoarea necesară. Lobbyul aici este o glumă. Registrul de lobby în America e ceva serios. Registrul poți să te înscrii sau nu, poți să minți, poți să scrii ce vrei acolo Uh, de aceea figurează un număr mult mai mic decât cel real. Poți să spui că ai petrecut uh, atâta timp pe an în activitatea de lobby, există o organizație în care particip și care a încercat de zeci de ani să schimbe acest lucru, dar nu a existat la niciun moment dat un registru real și exact al uh, lobby-ului de la Uniunea Europeană. Deci, prin urmare, există prea puțină transparență și responsabilitate. de societății civile, dacă încerc, încercăm să aflăm cine e uh, responsabil pentru o anumită decizie, adesea uh, suntem trimiși la comisie care spune că e vina Consiliului și viceversa. Consiliul spune nu, uh, comisia e cea care a luat decizia. Și nu există procese verbale ale tuturor acelor ședințe, deci nu avem posibilitatea uh, de a afla cine se ascunde în spatele cui. Tratatele sunt probabil cel mai prost exemplu din lista mea. Cu toții am văzut uh, dezacordul crescând cu vis-a-vis -vis de TTIP și de CETA în rândul cetățenilor. De ce uh, tratatele sunt atât de um, uh, arătate cu degetul de cetățeni? Pentru că Uh, privează justiția de o funcție foarte importantă. Uh, justiția nu mai poate să-și facă treaba pentru că sectorul privat uh, în acele curți de arbitraj e cel care preia plângerile împotriva plângerile corporațiilor împotriva statelor. Acestea corporațiile pot aduce în judecată statele și întotdeauna statul are de pierdut. Guvernul trebuie să plătească niște costuri și în uh, două, trei din cazuri, corporațiile câștigă aceste arbitraje. Și asta are niște costuri importante. Legislatorii, pe de altă parte, așa cum sunteți dumneavoastră, sunt privați de puterea de a reglementa diverse sectoare. Uh, în domeniul alimentar, bună oară, în uh, domeniul farmaceutic și al produselor chimice. Transnaționalele doresc să reducă calitatea reglementării pentru uh, ca ei să uh, se apropie tot mai mult de modelul american. 85% din așa numitele comisii de experți sunt numite de către reprezentanța ai mediului, mediului de afaceri. Glifozatul a căpătat o prelungire de 5 ani, cum se știe, și așa mai departe. Acum, în ce privește tratatele, atunci când Comisia a refuzat solicitarea noastră semnată de șapte țări, am fost eh, eu însă semnatară pentru Franța, Comisia a refuzat solicitarea noastră. Prin urmare, am decis a doua zi să lansăm o inițiativă cetățenească europeană potrivit tuturor regulilor dacă și Comisia ar fi stat să le aplice și în loc să <laughs> adunăm un milion de semnături din șapte state membre, într-un an am obținut 3,2 milioane de semnături din 23 de state membre. Iar anul trecut, în 2017, luna septembrie, Curtea Europeană de Justiție a spus că cererea noastră inițială ar fi trebuit să fie acceptată de Comisia Europeană, dar această hotărâre judecătorească intervenea cu doi ani prea târziu. Curtea Europeană de Justiție e cea care uh, apără legea. Sigur, există multe element, alte elemente pe care aș putea să le citez, dar tare mă tem că Comisia Europeană e cea care trebuie să decidă dacă lucrează pentru bunăstarea cetățenilor ori pentru bunăstarea statului corporatist. Uh, și este gardiana modelului social european sau decide că interesele de afaceri uh, vor uh, păstra aturile în mânecă. Și ajungem astfel la tema bunăstării care considerăm că este atacată constant în multe state membre. Și, din nou, nu știm pe cine să acuzăm Europa. Emmanuel Macron acuză acum Europa pentru că el dorește să privatizeze uh, compania de căi ferate. Nu e adevărat, dar e un argument utilizat. Mă tem că răspunsul la întrebarea din titlul prezentării mele, dacă există o contradicție între Uniunea Europeană și democrație, mă tem că lucrurile se înrăutățesc și, cum spuneam, mi-aș dori, sincer, să ajut Europa pentru ca să nu comită un suicid și sper ca dumneavoastră, comisia dumneavoastră, să încercați să remediați câteva din lacunele pe care le-am citat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, dr. George, spune președintele. Acum voi da cuvântul următorului invitat. Cu pronunțați numele dumneavoastră, Perniță. Dr. Ingolf Perniță. Vă rog, aveți cuvântul. Um, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Dacă îmi permiteți, am să vorbesc limba germană. Mă așteptam de altfel să pot să vorbesc limba germană. Aș putea vorbi și limba engleză, dar aș prefera să vorbesc germană. Uh, Puteți vorbi oricare din cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Dacă vorbiți limba maghiară, eu am să fiu singurul care vă va înțelege. Mulțumesc! Timp de mulți ani, în 1976 am fost invitat, în urmă cu mulți ani am fost invitat la o conferință, când eram student, practic, la o conferință referitoare la democrația în Europa, în orașul Speyer. Și atunci Spunea vechiul decan al dreptului european în Germania, Hans-Peter Ibsen, că e mult prea bătrân pentru a veni cu noi idei la Europa, referitoare la Europa și mai ales referitor la democrația în Europa. Și asta este sarcina pe care o lasă noi generații. Au trecut 40 de ani de atunci, poate chiar mai mulți, de 76 până astăzi, 42 și atât de multe nu s-au schimbat uh, practic. În realitate, însă, da. Aveți prea multă, aveți mai multă decizie acum, e o realizare importantă. Însă, cetățenii nu au aflat practic de asta, cetățenii se îndepărtează tot mai mult, există un clivaj tot mai mare între activitatea dumneavoastră de aici din Parlament și cetățeni și cetățenii se întreabă ce pot face când vine vorba de cu decizie ce privește participarea lor la procesul decizional în Europa. Și aici nu s-a creat un, niciun concept nou. Uh, și rezum uh, un pic uh, studiul pe care vi l-am prezentat în scris, așa numita constelație digitală oferă noi posibilități. Acest concept uh, e unul pe care l-am propus bazându-mă pe post-constelația, pe, ce scuze, pe constelația post-națională a lui Jürgen Habermas și această constelație postnațională face legătura cu globalizarea. E un fenomen mult mai amplu, nu se limitează doar la comerț, ci depinde de ci reflectă practic dependența, dependența condițiilor noastre de trai, practic de influențele externe. E o relație de interdependență pe glob care e atât de amplă încât soarta noastră, practic, uh, nu mai poate fi determinată doar de noi în exclusivitate și dacă vrem într-adevăr să o determinăm în mod eficace la nivel global, atunci soarta noastră e tot mai greu de stăpânit pentru că pierdem tot mai multă însemnătate în fiecare zi, din mai multe motive. Constelația globală uh, pentru Habermas, Habermas a avut consecința că Democrația nu mai poate fi exercitată doar la nivel național. Democrația se sfârșește când apar acele lucruri pe care statul nu le poate trata. Și un răspuns în acest sens este Uniunea Europeană. Aceasta ne permite să punem în mișcare idei, să exercităm influență, să facem împreună politică la un nivel la care statul nu mai reușește. Și acum apare globalizarea și aici, în continuare, nu avem resurse suficiente pentru a participa în mod eficace la elaborarea politicilor. Răspunsul lui Habermas a fost de a crea structuri asemănătoare cu Uniunea Europeană la nivel global pentru a permite uh, practic concretizarea democrației la nivel global. Însă s-a oprit pentru că nu exista, nu se știa foarte clar cum să procedeze, cum să se procedeze. Nu există un stat global și până la ora actuală nu există o democrație globală. La fel uh, și când vine vorba de digitalizare, de 20-30 de ani vorbim de revoluția digitală și cred că dacă acum ne gândim la ce a declanșat revoluția digitală, ceea ce privește evoluție, dezvoltare, atunci apare, de pildă, drept exemplu, nu doar modificarea um, ocupării forței de muncă, ci o revoluție globală a comunicării. Comunicarea este organizată la ora actuală la nivel global, prin intermediul internetului, avem un acces practic neîngrădit la informații, avem posibilitatea de a comunica, de a transmite mesaje, avem și posibilități potențiale de a participa la procese decizionale care ne depășesc frontierele. Această latură a digitalizării doresc să o prezint drept completare la constelația postnațională. Digitalizarea reprezintă potențialul și posibilitățile aferente de a informa, delibera și decide, practic, la nivel global. Și am să revin la această idee. O premiză în acest sens, dacă vrem, într-adevăr, să ajungem aici, pentru oameni, pentru cetățeni, pentru indivizi, de a găsi un proces democratic de reglementare a celor subiecte care pot fi reglementate eficace doar la nivel global, atunci, înainte de toate, trebuie să întărim competențele actorului Uniunea Europeană și să îmbunătățim structurile democratice din Uniunea Europeană pentru a putea merge un pas mai departe. Aici nu e vorba doar de structurarea comunicării, e vorba aici de globalizare ca atare. Cum poate Europa să dobândească un glas mai puternic în dezbaterea referitoare la globalizare și cum pot uh, subiecte precum schimbările climatice sau amenințările de diferite tipuri, precum uh, cele de natură cibernetică sau uh, știrile false, fake news care au influențat în mod masiv alegerile din străinătate, cum pot fi toate acestea combătute? Și răspunsul este că trebuie să regândim parțial democrația, să o reconcepem așa cum a făcut și raportul Parlamentului din martie 2017 referitor la democrația digitală. Acest raport, cred eu, include nenumărate idei și cunoștințe, însă nu conține numeroase propuneri concrete. Ce mi-am propus astăzi să vă prezint succint E un fel de trilogie de subiecte, trei subiecte care sunt strâns legate și care ar putea să ne răspundă la întrebarea cum putem face ca democrația să devină mai vie, mai puternică în Uniunea Europeană, astfel încât vocea Uniunii Europene să se audă mai puternic în uh, conturarea globalizării și în acest fel uh, rolul nostru pe glob Uh, să poată fi apărat și să ne apărăm și competitivitatea și, în acest fel, să întărim și bunăstarea în Europa. Această trilogie e alcătuită din identitatea digitală, în al doilea rând, în acest fel, întărirea cetățeniei europene și, aș spune chiar, drept posibilitate unei idei de pildă care mi s-a prezentat recent, în mod convingător, e așa, fenomen, așa numitul fenomen random sample voting, un fel de votare prin eșantioane aleatorii. Nu am un echivalent în germană. E un concept, e un, un sistem electoral care nu include pe toată lumea, ci uh, face pur și simplu o selecție aleatorie și acelor cetățeni le oferă posibilitatea de a vota. În primul rând, totul ar putea să se bazeze pe o identitate digitală. Această idee a identității digitale a fost deja dezvoltată. O cunoașteți din uh, mediul de afaceri, există întreprinderi care deja au făcut ceva în acest sens, există regulamentul EIDAS al Uniunii Europene, care a dezvoltat și formalizat acest concept astfel încât pe să poată acest concept să poată funcționa pe piața digitală internă, însă din punctul meu de vedere ce înseamnă de fapt identitatea digitală e altceva. Mă refer aici la un instrument public care îi oferă fiecăruia posibilitatea de a înregistra locul de naștere, numele, părinții, datele cu caracter personal și acestea să fie salvate în mod sigur, să nu poată fi alterat și um, cu ajutorul unei codificări uh, stricte să fie protejat în fața hackerilor. Ideea vine de la problema refugiaților. De multe ori refugiații și-au pierdut documentele de identitate și nu puteau pur și simplu să spună cine sunt, ce studii au, ce calificări profesionale. Nu mai aveau o dovadă concretă. Erau în situația unor apatrizi și nu mai puteau duce un trai normal pentru că vin din țări unde guvernul nu mai putea, nu mai avea capacitatea de a furniza aceste informații. 1,5 miliarde de oameni, a constatat Banca Mondială, în ziua de astăzi nu au o identitate și pe care am putea să-i ajutăm cu, cu acest gen de instrumente. Identitatea digitală, odată ce a fost ea structurată în acest fel, ar include și naționalitatea drept uh, trăsătură, ar intra aici și uh, cetățenia europeană. Și acum elementul următor, dacă e vorba de alegeri și voturi, în general și alegerile europene, de pildă, atunci am putea folosi această identitate digitală și cu costuri reduse, practic am putea organiza alegeri uh, sau uh, diferite sondaje. Ar fi de folos întăririi democrației directe, însă a treia propunere pe care vreau să vă prezint nu e neapărat aceeași, uh, această metodă de întărire a democrației directe, care s-a făcut oricum deja, și anume digitalizarea alegerilor, uh, sau a uh, sondajelor, alegerile de pildă în Estonia deja se fac electronic. Ce vreau să prezint e un sistem care să facă destul de ieftine aceste uh, metode electronice de uh, realizarea sondajelor sau alegerilor și sigure în fața manipulării. E vorba de o idee dezvoltată de David Chaum din Statele Unite, cu o echipă la care a participat și Nicolas Blanchard de la Paris și um, o echipă um, um, franceză-americană. Nu am să intru, firește, în amănunte tehnice, nu pot să vă dau detalii, însă premiza e că avem un sistem unde alegătorii pot fi cetățenii Uniunii, pot fi Uh, cetățenii unui stat sau poate fi o comunitate sau poate fi un grup, de pildă, toți membrii unui partid la nivel național sau unui grupări politice la nivel european și așa mai departe. Acești alegători uh, sunt înregistrați digital, după care avem o procedură la fiecare alegeri printr-un generator aleatoriu așadar imposibil de prevăzut, de anticipat cine va fi ales, se face o selecție a doar unor câtorva, sute, mii, oricum o fracțiune a acestui grup. Aceștia apoi sunt informați că au fost selectați și pot să-și manifeste alegerea în procesul electoral când eșantionul are o anumită dimensiune, constatăm că se reflectă într-adevăr opiniile întregii comunități, cu un grad de acuratețe de 99%. Am putea spune că în acest fel participarea la vot prin alegerea unui anumit eșantion al uh, comunității reflectă practic același uh, rezultat aceleași opinii precum cele pe care le întâlnim în întreaga comunitate, dacă aceasta ar participa în totalitatea sa la vot. Ideea e ca prin aceste instrumente tehnice să asigurăm, practic, reflectarea opiniei comunității în totalitatea sa, aproape cu un grad de acuratețe de 100% și, în plus, prin diferitele specificații tehnice, să evităm manipulările în ceea ce privește selecția membrilor din eșantion și în ceea ce privește alegerile în sine, iar, în plus, costurile totale ale unei uh, aceste uh, unei asemenea proceduri electorale ar fi practic de 1000 de ori mai mici. consecințe ar putea să fie de pildă la nivel european, după părerea mea, ca alegerile europene să se simplifice, nu uh, le înlocuim, însă când vine vorba de anumite subiecte, s-ar putea organiza uh, sondaje recurgând la această procedură, astfel încât să se poată reflecta opinia cetățenilor europeni, ar putea fi de ajutor deputaților din Parlament pentru a putea decide în cunoștință de cauză. Fiecare deputat ar avea posibilitatea, practic, la el acasă sau partidele ar avea posibilitatea la el acasă să realizeze asemenea sondaje de opinie pentru a avea o interacțiune mai apropiată cu cetățenii și ar putea în acest fel dobândi informații referitor la opinia grupului vizat, opinia circumscripției. Acum ați putea, uh, și mă apropie aici de sfârșit, ați putea să vă întrebați uh, în ce măsură se asigură reprezentativitatea uh, sau în ce măsură, îmi cer scuze, se respectă principiul reprezentativității democratice, dacă acesta nu ar fi slăbit din potriva acesta este întețit, se intensifică interacțiunea între cetățeni, între cetățeni și deputați și între ei și instituții. Pentru că este mult mai simplu să-și manifeste, să-și comunice opinia, fără a elimina, practic, răspunderea reprezentanților. În al doilea rând, uh, am putea întreba cine convinge pe cetățeni să voteze oricum, pentru că în Uniunea Europeană uh, știm cu toții că participarea la vot e una deosebit de redusă, nimeni nu prea participă. Răspunsul ar putea fi, după părerea mea, această motivație ar putea să fie întărită dacă cei care participă la aceste alegeri conștientizează că votul lor au într-adevăr o greutate și se pregătesc, se vor informa pentru a lua într-adevăr o decizie informată la uh, vot. Atunci, motivațiile, motivația cetățenilor de a se informa ar putea să fie și să vină la vot ar putea să uh, se întărească, pentru că cetățenii își dau seama că votul lor are o însemnătate dacă într-adevăr li se solicită participarea. Sunteți cu siguranță familiarizați cu conceptele lui Albert Hirschman de uh, vot și uh, ieșire uh, de, sau de glas. Aș putea spune că am un, o voce, un glas și un vot, așadar, în contextul general de formare uh, de politici în Uniunea Europeană, atunci poate mă gândesc mai puțin la părăsirea acestei comunități. În continuare, uh, Poate am să fiu un pic reticent. Uh, poate că unii vor da dovadă de reticență în acceptarea acestei identități digitale. Mulți uh, ar putea spune că documentul de, de, documentul de identitate sau pașaportul nu, ar, nu vor mai fi documentele decisive care îi reprezintă, ci vor putea spune își pot uh, dovedi identitatea pe baza uh, digi- identității digitale și pot uh, dovedi apartenența la Uniunea Europeană, ar putea apărea aici diferite nuanțe. Cu alte cuvinte, suveranitatea statelor ar putea fi periclitată, cel puțin pentru aceia care văd în suveranitate relația de supunere a cetățeanului față de stat, eh, față de autoritatea acestuia, după părerea mea, invers chiar, am putea vedea aici o concepție luminată a suveranității naționale, de pildă în eh, ideea promovării, ideea promovată de Macron. Macron spunea, Bruxelles, suntem noi toți, zi de zi. Așa spunea în discursul său la Sorbona și în discursul pronunțat la Berlin, pronunțat chiar în germană. Suveranitatea e a cetățenilor în cele din urmă și lor li se conferă pentru a-și exercita la nivel național sau la nivel european și poate chiar uneori într-o zi la nivel global competențele și dreptul de reglementare. Această suveranitate a cetățenilor va redeveni ceea ce era odinioară suveranitatea când vorbeam în trecut de suveranitatea poporului. După părerea mea, un sistem uh, precum acesta de identitate digitală ar întări participarea cetățenilor și sistemul electoral ar avea de câștigat de pe baza acestui sistem uh, de vot uh, prin eșantoane aleatorii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Aș dori să vă spun că avem la dispoziție 20 de minute pentru dezbatere și aș dori să dau colegilor posibilitatea să ia cuvântul, dar sperăm să terminăm la ora 17 s-ar putea să uh, depășim puțin uh, timpul alocat. Sper că nu te deranjează prea mult, uh, Ramon. Aș dori să dau acum cuvântul în ordinea în care uh, le-ați cerut domnul Lainen acum. Vă rog să nu vorbiți 20 de minute. Știu că nu obișnuiți să procedați astfel. Nu eu sunt cel care vorbește așa de mult. Eu vin uh, din uh, nordul Alpilor, dintr-o țară în care uh, se pun întrebări și nu se uh, țin uh, discursuri. Revin la limba mea maternă. Mulțumesc! Într-adevăr, am avut astăzi invitați care au făcut un tur de forță pentru a acoperi întreg, în toate dimensiunile subiectului. Ați spus că globalizarea nu e întotdeauna cum a fost prezentată, și parțial a adus avantaje, dar nu total, a spus domnul Daniel Gros. Uh, m-a interesat concepția dumneavoastră că avem lanțuri de valoare la nivel regional și nu la nivel global. Da, de o oră și jumătate ne tot deranjați. Elmar, tot vorbești, sincer, vorbești la telefon, vorbești cu altcineva, mă deranjează. Și mă deranjez, e al naibii de tare. Dacă ai ceva de vorbit, ieși afară. Când vorbesc, trebuie să fie liniște în jur. Dacă președintele nu intervine, zic eu ce am de spus. Aici ați cam întrecut măsura. Lanțurile de valoare la nivel regional. Când vine vorba de protecția mediului, avem acum uh, o perioadă de uh, um, pentru comerțul nostru, de pildă, întreprinderile se lovesc de condiții pe care alte întreprinderi nu trebuie să le respecte pe glob. Europa protejează mediul, respectă condițiile, însă aceleași condiții nu se respectă la nivel global. Industria spune că uh, au lanțuri de valoare globală, iată de ce nu pot asigura pe tot parcursul lanțului respectarea acestei, uh, acestor condiții. În continuare, domnule Cadedu, mi s-a părut interesant uh, ideea dumneavoastră a diferitelor identități de la la nivel uh, local, regional și ați constatat că în orașe unde locuiesc oamenii, identitatea locală sau regională, în funcție de cum definim și regiunea, domnește tot mai multă însemnătate și că Uniunea Europeană trebuie să întărească acest nivel ce s-a avut de câștigat de pe urma globalizării. Nu pot să înțeleg uh, pe deplin ideea dumneavoastră de a reconfigura granițele în funcție de apartenența cetățenilor. Nu vreau să ajungem la o nouă societate tribală în Europa, unde fiecare practic trăiește în teritoriul său, așa trăiam în evul mediu. Eu aș vedea mai degrabă apartenența ca apartenență cetățenească, nu neapărat din punct de vedere etnic, poate parțial cultural, dar cred că ar fi periculos. Și acum Susan George, da, e clar, putem critica Uniunea Europeană din multe puncte de vedere, însă nici chiar atât de rea nu e. Avem în continuare structura în care Comisia deține monopolul pentru inițiativele legislative și trebuie să trecem uh, mai la următorul pas în care și Parlamentul, în calitate de instituție aleasă democratic, și poate chiar și Consiliul într-o zi să poată veni cu aceste inițiative legislative, ar fi un pas înainte și în ceea ce privește Ingold Pernis, identitatea digitală, cum să o structurăm. În propunerea mea uh, privind reforma alegerilor europene am vorbit deja de alegerile electronice, e-voting, poate vom ajunge ca în Estonia într-o zi la acest model. După care această selecție aleatorie, da, e o idee inovatoare. Deocamdată sunt doar păreri, sunt doar opinii. Uh, nu ar putea să fie alegeri alegeri, un vot decide ceva. Într-un sondaj poți să întreb pe cetățeni printr-o selecție aleatorie ce opinie au, dar nu poate înlocui Parlamentul. Dacă ați putea să-mi dați aici mai multe informații, mulțumesc. Ramon Haureghi. Mulțumesc, domnule președinte. Observațiile mele. primul rând, recunoștința mea și câteva observații succinte și întrebări. În primul rând, Dezbaterea referitoare la globalizare pe care am dorit să o purtăm aici e legată practic de faptul că există spații publice tot mai vizibile care nu se află sub guvernarea democrației. Tot ce spuneați referitor la datele economice utile, însă, noi în această dezbatere a faimoasei trileme ne referim la faptul că globalizarea nu e doar o consecință a evoluției economice, ci a schimbării sectorului digital, apariției internetului, la legătura între toate aceste evenimente, fapt care ne face să ne întrebăm cum arată democrația acestei noi lumi. Acesta e motivul care ne-a reunit astăzi aici la această audiere. Și din această perspectivă am câteva întrebări care cred eu sunt de importanță vitală. Am admirat activitatea și activismul lui Susan George și cred că ea revendică Uniunea Europeană drept spațiu supranațional tocmai pentru a crea un nou spațiu public de democrație. Dincolo de aprecieri calitative, dacă ne descurcăm bine sau nu. Eu v-aș întreba, doamnă George, ce trebuie să facă Uniunea Europeană în plus la nivel internațional pentru a cuceri acel uh, al cincilea spațiu public uh, al democrației în lumea globalizată. Ce ar trebui să facem în plus? Dumneavoastră sunteți foarte critică în ceea ce privește poziția noastră vis-a-vis -vis de comerțul internațional. Mulți dintre noi însă credem că, deși aceste acorduri nu sunt perfecte, și e adevărat, nu sunt perfecte, sunt însă mult mai bine decât absența oricărui acord, decât uh, un comerț liber nereglementat sau decât protecționismul promovat de domnul Trump. Noi cerem o Uniune Europeană care să stabilească configurația acelui al cincilea spațiu democratic pentru cetățeni. Orașul, regiunea, statul, Uniunea Europeană și ce face Uniunea Europeană pentru a crea acest al cincilea spațiu? Și o întrebare pentru voi toți. Ce structuri, ce instituții avem pentru democrația globală? Pentru că nu avem instituții. Sau spuneți-mi, care sunt acestea? Pentru mine, exemplul cel mai elocvent al democrației globale din ultimii ani îl reprezintă acordul împotriva schimbărilor climatice, acordul de la Paris. A fost poate prima reușită uh, a guvernanței în fața unei provocări globale. Cu toate acestea constat că nu avem structuri, nu avem instituții care să ne permită să facem față în mod democratic provocărilor uh, de care ne lovim drepturile omului, justiția fiscală și așa mai departe întrebare pentru domnul Pernis referitor la democrația digitală. Eu am fost raportor aici în Parlamentul European și mă bucur că raportul nostru a ajuns la universitate. Nu știu dacă a ajuns la politicieni. Însă, raportul referitor la democrația digitală vizează foarte mult abordarea dumneavoastră. Însă, dați-mi voie să vă spun că marea majoritatea grupurilor politice dovedesc reticențe considerabile în fața posibilității ca informatica să ne ofere un instrument, un instrument democratic. În această instituție există îngrijorări considerabile față de atacurile cibernetice, în ceea ce privește votul electronic, niciun grup practic nu e prea deschis să promoveze aceste inițiative. Doar câteva cazuri um, mai degrabă cu caracter excepțional, Estonia, de pildă. Nu considerăm că instrumentul digital va fi cel uh, care va rezolva această dilemă democratică. Cu toate acestea, suntem deschiși în fața acestei posibilități, pentru că, într-adevăr, căutăm soluții, căutăm drumuri noi pe care nu le găsim. Și ultima observație se referă la cum putem înaintea, cum putem progresa, când, așa cum spune colegul meu Leo Leinen, când tentațiile filozofice ale cetățenilor uh, se îndreaptă înspre un, un regres, înspre uh, nivelul local. Cum să facem acest pas înspre nivelul global când cetățenii se pronunță mm, la nivel local și în același timp când experiențele la nivel uh, regional sunt uh, practic uh, numărate în Uniunea Europeană, iar la nivel global nimeni nu construiește o construcție regională supranațională, de doar Uniunea Europeană. Thank you very much. Pascal Durand. Merci. Pascal Durand. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succint. Sigur că nu e o uh, promisiune bătută în cuie, ca să avem timp și pentru răspunsuri, pentru că dacă nu, nu vom avea dialogul pe care ni-l uh, dorim cu toții. Domnul Pernis, aș dori să mă refer la observația dumneavoastră cu privire la uh, o observație a lui Emmanuel Macron pe care o supun tuturor, bineînțeles, dumneavoastră v-ați referit doar la ea, dar toată lumea poate să, re- să reacționeze. Emmanuel Macron a spus chiar el, într-adevăr, ați spus și dumneavoastră, Europa suntem noi. Și totul, miezul, este acest noi. Uh, miza democrației actuale, actuale uh, nu uh, e să considerăm că reprezentanții sunt reprezentanții poporului, pentru că poporul i-a ales, ci dacă popoarele se simt reprezentate de către cei care la un moment dat Uh, le sunt portavocea și cred că problema și nu când sunt convins că Emmanuel Macron uh, e cu adevărat conștient, poate că este, dar aici nu vreau să fiu cinic, dar în orice caz uh, problema cu care ne confruntăm și nu cred că votul electronic va, din păcate, va rezolva această problemă, mm, dar în orice caz susțin această idee. Acum, poate că de fapt așa era și în secolul XIX, dar în orice caz e de actualitate mare, avem de-a face cu un decalaj foarte mare între cei care uh, îi reprezintă și cei care sunt reprezentați. Și dacă nu reușim să uh, rezolvăm această problemă, atunci vom avea o problemă. Susan George a spus pe drept cuvânt că uh, desemnarea inclusiv a societății civile și a factorilor implicați ținea de o opțiune superioară. Și deci, iată, ne dăm seama că avem această logică de, de tip uh, uh, de sus în jos, uh, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea societății civile. Deci, iată, avem o dezbatere foarte importantă pentru noi. Deci, aș dori să ne spuneți câte ceva în acest sens. Tot foarte pe scurt, un al doilea aspect. Nu cred că putem să evităm să discutăm de uh, teama față de o lume care uh, e pe ducă. Globalizarea, mai ales pentru cei care nu sunt poligloți, uh, care au uh, venituri modeste, care nu călătoresc, este percepută ca fiind declinul unei lumi pe care au moștenit-o de la lor. Când spuneți că siderurgia este un contraexemplu economic uh, european și așa mai departe, de fapt Uh, dacă ne uităm la exporturi, situația nu este chiar așa de uh, sumbră. Mie mi-e greu să mă duc în estul sau nordul Franței uh, cu o astfel de teză. Întreprinderile siderurgice au dispărut aproape. Oamenii care au fost uh, crescuți sau au fost uh, educați la grădinița uzinei respective uh, văd cum aceste uzine dispar una după alta. Deci cum putem să explicăm că de fapt uh, siderurgia uh, reușește și cum uh, putem explica că globalizarea unora nu duce la, la dispariția locurilor de muncă uh, a altora. Deci mi-aș dori să aveam, avem o reflexie între această lume de succes, poate inclusiv inclusiv siderurgia europeană, dacă e să o evaluăm la nivel global, uh, dar la nivel local siderurgia a creat uh, conflicte enorme, a adus multă mizerie, mai ales în țări uh, precum Franța, care nu mai are niciun fel de industrie. Și o a treia observație, în legătură cu cea de-a doua, de fapt, reglementarea europeană. Și aici am o diferență nu pe fond, dar Cred că Uniunea Europeană este spațiul în care avem cea mai, ma- cea mai multă reglementare, spre deosebire de alte entități. Și aici suntem de acord. Dar aș dori să ne mai punem întrebarea nu numai cea a reglementării, ci să vedem pentru cine reglementăm, în folosul cui. Atunci când în acordurile noastre comerciale uh, creăm aceste tribunale care ar trebui să-i protejeze, să-i apere pe investitorii, reglementăm Uh, și de altfel chiar uh, reformăm sistemul din fericire, dar în orice caz reglementăm în folosul investitorilor în primul rând. Deci, dacă e să ne punem uh, întrebări legate de reglementarea noastră, trebuie să vedem în folosul cui vrem să reglementăm. Îmi pare rău că am fost puțin cam uh, confuz, dar am încercat să fiu cât mai concis. Mulțumesc, uh, Maite. Mulțumesc foarte mult și am să fiu subțintă. Domnule Gros, am uh, să revizuiesc cu mare atenție datele pe care ni le-ați furnizat, pentru că constatăm că în contextul actual bunăstarea multora, așa cum a spus și colegul meu Durand, are de suferit. După cum uh, a spus și domnul Haureghi, ne întrebăm uh, cum stau lucrurile cu democrația și globalizarea, însă dacă nu există bunăstare, totul se prăbușește, pentru că există multe persoane care consideră că unii vor avea de câștigat în acest joc al globalizării și marea majoritate nu. Și asta periclitează firește democrația și reprezentarea democratică. Există aceste probleme concrete. Credem că bunăstarea copiilor noștri e în pericol, că globalizarea care credeam că urma să majoreze, să sporească bunăstarea, și democrația nu se mai concretizează, mai ales când vorbiți de mediul digital. Și când vorbiți de constelația digitală și de acest vot aleatoriu, mi se pare îndu- înduioșător, însă în loc de utopie, cred că mai degrabă o distopie și vă spun sincer, pentru că acest caracter aleatoriu al alegătorului într-o lume fără bunăstare și unde unii pot uh, vorbi de democratizarea conducerii, dar doar cei care călătoresc la clasa business, practic. Mie, sincer, uh, pe mine mă face să mă gândesc la revolte, la un dezastru, practic. Și mai există o problemă, manipularea cibernetică. Un uh, electorat aleatoriu cu o mare capacitate a anumitor agenți, state sau alții care uh, ar putea avea un interes uh, în a destabiliza sisteme democratice e ca și cum uh, a invita, practic, acești actori din afară să destabilizeze sistemele democratice. Eu cred că propunerea noastră include numeroase elemente periculoase. De altfel, uh, mi-a adus aminte de o povestea lui Borges uh, care se numește Loteria din Babilon, unde, întâmplător, se alegea, practic, prin tragere la sorți, cine urma să fie rege. Mi se pare interesant uh, propunerea dumneavoastră pentru că ne vedem confruntați cu o problemă foarte gravă. Chiar și în cea mai bună situație, cea amintită de domnul Haurghi, practic nu funcționează ce spunea domnul Duran. Și dumneavoastră spuneați că situația s-a schimbat, statele națiune s-au schimbat, dar avem exemplul Rusiei, care e răspunzătoare de manipulare conectivă, colectivă în multe cazuri, inclusiv în Spania, când vine vorba de conflictele interne, teritoriale, de pildă situația Cataloniei. Elmar, you ask for the floor. The floor is yours. Elmar, da, ești atât de amabil cu mine. și eu cred că prezentările au fost foarte interesante și v-aș ruga dacă le-ați putea trimite ce ați adus în scris pentru a putea citi cu mai multă atenție. Ați abordat deja abordări interesante și ați venit cu sugestii interesante, domnule Pernis, însă cred că nu mai am vârsta necesară pentru a înțelege pe deplin ce înseamnă dimensiunea digitală. Cred că digitalizarea oferă o posibilitate, într-adevăr, de a consulta cetățenii, de a avea acces la opiniile lor, dar nu cred că poate să ducă la vot. Nu cred că putem uh, ajunge cu acest instrument acolo. Cu toate standardele de siguranță posibilele, um, nu cred că putem vota apăsând un buton, mai ales având în vedere ce am auzit în ultimele săptămâni. Și situația se complică tot mai mult în mediul digital, cu cât uh, devii tu mai bun, cu atât devin mai bun, devin mai bun și hackerii și să bazezi un proces decizional pe acest sistem complicat. mai ales având în vedere cum se răspândesc în mod necontrolat știrile false și nu avem nicio șansă să venim cu contraargumente. Cred că astăzi ne interesează în ce măsură, sub acest nivel decizional, putem întări digitalizarea acestor procese consultative – mi se pare interesant cum ați prezentat această relație între prețul crescut al materiilor prime și ratele de creștere pe care le cunosc cetățenii. Nivelul total crește și rămâne un surplus. În primul rând se creează locuri de muncă. Dacă producția de autovehicule devine mai scumpă din cauza prețului țițeiului, e întotdeauna o soluție mai bună decât uh, să produc mai puțin și să am mai, puțin, uh, să mai puține locuri de muncă. În procesul, uh, din punct de vedere al economiei, e o politică de calcule clar dacă oamenii nu mai sunt angajați, e contraproductiv. Dar poate am și eu aici o perspectivă mult prea îngustă din cauza vârstei mele. Thank you very much. Um, I'll abuse the privilege of the chair and say a couple of things. O să abuzez de rolul de președinte ca să spun și eu câte ceva. Domnule Gros, mie mi se pare că v-ați axat doar pe un aspect al globalizării. Eu speram că veți vorbi despre globalizarea capitalurilor, despre globalizarea comunicărilor, despre apariția unor noi tipuri de puteri și mai ales despre coexistența proceselor lineare și non-lineare, care uh, reprezintă o problemă pentru lumea în care trăim și de aceea raționalizarea este o provocare mult mai mare decât în urmă cu 30 de ani. Uh, domnule Cadedu, uh, ați avut o prezentare foarte interesantă, nu o să intru în uh, amănunte pentru că am pierde prea mult timp. Doamna George, uh, Uh, experimentul ultralibertar este, bineînțeles, Rusia, în care toate aceste lucruri au fost abolite și nu mai există decât puterea. Totuși funcționează Rusia, uh, nu există justiție în Rusia, dar totuși cumva, cumva funcționează. Dar doream să vă pun o întrebare. Vă doream să vă rog să reflectați având în vedere angajamentul dumneavoastră pentru democrație, nu vă îngrijorează uh, juristocrația tot mai mare? Faptul că se uh, externalizează puterea uh, judecătorilor. Există foarte, o literatură foarte vastă în acest domeniu, juristocrația. Governing by Judges uh, este o carte celebră, un bestseller. Și acum aș dori să îi uh, spun câte ceva domnului Pernis, care a avut prezentarea cea mai controversată. Ați vorbit despre această latură post-națională, de această interdependență care este foarte uh, Uh, mare, dar dacă vii dintr-o țară mică, precum mine, uh, ești cam obișnuit ca alte țări să să-și bage nasul în afacerile tale. Nu e nimic nou, de fapt. Uh, mm, se, ofi, se, se obține efectul contrar celui scontat. Te ții cu dinții de, lanța, de, de, de latura națională, de nivelul național, pentru că uh, ai impresia că cei care vin peste tine îți distrug felul de viață. Nimeni uh, din cei pe care îi cunosc uh, nu spun la un moment dat dorim să fim post-național. E o idee pe care ar trebui să o luați în considerare. Alte țări nu uh, aderă la o astfel de ideologie. Apoi mai spuneți că informația este nelimitată. Informarea depinde de limbă, de propriile orizonturi uh, culturale, apoi uh, de mediul în care trăiești uh, și apoi de tot felul de părtiniri cognitive, să zicem. Și apoi aș mai spune că ceva, schimbările costă. Investiția în ceva nou, Uh, nu e ceva pe placul oamenilor. Când ajungi la o anumită vârstă, nu vrei ceva nou. Vrei ca vechiul să continue și uh, ai așa un fel de rezistență. Uitați-vă la istoria omenirii și vedeți că am dreptate. Aș dori să vă dau uh, cuvântul în ordinea în care ați vorbit, deci are cuvântul în primul rând domnul Daniel Vros. Cât doriți uh, la, să aveți la dispoziție? Trei minute pentru fiecare? Două ore ar fi mult mai bine, Poate că ați putea să ne trimiteți o contribuție în scris. Da, mulțumesc. Bineînțeles că a trebuit să am o abordare uh, îngustă, pentru că în timpul care, pe care l-am avut la dispoziție nu puteam să mă ocup de toate aspectele globalizării și a trebuit să fac o selecție. Nu am vorbit despre uh, fluxurile de capital, pentru că eu uh, personal și mulți economii ca mine au uh, ceva îndoieli nu știu dacă aceste mișcări de capital la nivel transfrontalier au generat uh, bunăstare, dar pun în paranteze această uh, afirmație. Apoi, în legătură cu întrebarea dacă putem folosi uh, faptul că lanțurile de valori sunt mai degrabă regionale și nu globale, dacă am putea, de exemplu, avea o taxă pe carbon la frontieră, nu e o idee nouă, e corectă, a fost vehiculată de ceva timp încoace, Bineînțeles că în anumite domenii vor uh, apărea astfel uh, probleme, dar pe ansamblu uh, cercetările efectuate chiar de mine și de mine arată că mai ales având în vedere prețul mare al carbonului pentru multe industrie ar fi o idee fezabilă. Dar, ca să mă întorc la ocupare, la șomaj, locuri de muncă care nu sunt disponibile pentru toată lumea. Sunt de acord în primul rând cu Elmar. Uh, ce spuneam eu e că dacă facem o comparație între UE și uh, SUA, ați așa uh, mai la rece ar fi că au crescut uh, prețurile la materiile uh, prime, deci în Europa exportăm mai mult și deci avem mai multe locuri de muncă, în timp ce în SUA uh, deficitul uh, este mare, nu exportă mai mult și de aceea oamenii sunt mai săraci și și-au pierdut și locurile de muncă. Uh, acesta ar fi poate unul dintre motivele pentru care uh, oamenii care își mențin uh, locurile de muncă încă sunt fericiți. Dar bineînțeles că unii își pierd locul de muncă și, așa cum am spus înainte, un comerț mai mare du- duce la uh, pierderea unor locuri de muncă. De exemplu, industria producătoare uh, era de 20%, astăzi este 14-15%. sau au uh, pierdut locuri de muncă. Studiile arată că 80-90% din aceste pierderi de locuri de muncă nu trebuie să fie puse pe spatele globalizării, ci schimbărilor tehnologice. Deci chiar dacă ne-am fi uh, închis granițele, aceste pierderi ar fi avut loc. Uh, viața în estul Franței sau în zona germană Rur. Uh, totul se baza pe cărbune, pe exploatarea cărbunelui și pe siderurgie, uh, reprezintă doar o zecime din lucrătorii de astăzi. Globalizarea însă nu e de vină. Uh, sigur că oțelul este în unele părți exportat, unii produc în continuare oțel și așa mai departe, dar așa cum spuneam, schimbările tehnologice au fost motorul principal și așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, întotdeauna sunt costuri. Unii pierd, Uh, iar cei care sunt mai bine pregătiți uh, uh, pierd mai mult. Și rolul politicii e să se asigure că diferențele între cele, cei care câștigă și cei care doar se pot uita la ceilalți cum câștigă nu e prea mare. La comunicazione è sempre un grande problema. E in questo... Comunicarea mereu o problemă mare. Uh, mi-am dat seama că a rezuma și a schematiza uh, n-a făcut decât să genereze neînțelegere. și pentru a răspunde nu doar la întrebări, ci ca să întreținem dezbaterea pe marginea acestor patru expuneri, uh, de dragul polemicii așadar, aș fi vrut să aduc în dezbatere faptul că pe lângă problemele concrete, la problemele concrete nu trebuie să răspundem cu soluții abstracte. Fiecare dintre noi are o experiență directă a realității și ar fi, să, uh, ar fi injust să pretindem că suntem altcineva. Eh, percepem eh, lumea din jurul nostru, acolo unde trăim, adică la nivel local, la nivelul eh, comunității. Și astfel ne exprimăm participarea și intervenim în jocul democratic. Ideea potrivit căreia toată lumea poate decide pentru toată lumea, pe mine nu mă convinge. Uh, eu nu sunt gata să particip în uh, mod uh, permanent și cotidian la decizii pe care nu sunt competent în al doilea rând. Prefer să fac altceva, ca să fiu foarte sincer. Ce mai vreau să se spun e că această idee a raționalizării reprezentării teritoriale și locale decurge din istoria însăși a constituționalismului. Iar raționalizarea nu duce în mod necesar la uh, o societate de tip tribal. Ce spuneam eu? Nu se referea la libertatea dată comunității de a face ce dorește ea, ba chiar din potrivă. Trebuie ca Uniunea Europeană să aducă o perspectivă de democratizare a uh, entităților locale cu o posibilitate de alegere vis-a-vis -vis de globalizare. Și asta din perspectiva unor noi reguli, de, din perspectiva reorganizării. Mă gândesc la uh, instituții care se vor putea exprima grație acestor reguli. Când vorbim de democrație, trebuie cel puțin, și cu asta închei, trebuie să facem distinția între reprezentare sau mai degrabă între responsabilitate pe de-o parte și responsivitatea, reactivitatea, mai corect spus, și acolo unde există responsabilitate, întrucât e o mare cucerire această democrație reprezentativă, aș lăsa deschisă posibilitatea celor care sunt mai competenți să se exprime. Apoi, reactivitatea, această capacitate și posibilitate de a răspunde pe de altă parte, ea provine din faptul că noi avem nevoie să ne exprimăm dorințele, dezideratele politicienilor. Ori e un lucru pe care îl facem zilnic. Și pe de altă parte, nu putem fi un reprezentant politic în viața de zi cu zi. Personal, sunt convins că trebuie reorganizată întreaga structură instituțională a UE, pornind tocmai de la structurile, entitățile locale. Și cred că e singura cale ce ne va permite tocmai să evităm așa numitul tribalism, acolo unde dorințele de a ieși din uh, UE prevalează, cetățenii trebuie să simtă că fac parte din comunitatea europeană, care nu se manifestă doar uh, printr-un drapel, ci printr-o participare reală și mai ales pe, la nivel local și regional. Doamna George, fără microfon. Uh, I would like to answer your question. Aș dori să vă răspund întâi întrebării, domnule președinte, și apoi să mă adresez domnului Duron. Uh, Tratatele pe care noi le-am semnat până acum, ca și în calitate de europeni, nu s-au referit nici la comerț, nici la investiții. TTIP-ul și CETA practic au fost niște carte pentru drepturi mai vaste pentru corporațiile transnaționale, așa cât ele se poate interveni în guvernanță. Uh, mecanismul de soluționare a litigiilor între uh, întreprinderi și stat este un astfel de element. Acest lucru a fost necesar cu uh, primele acorduri comerciale, mai întâi erau uh, bilaterale, întâi a fost Germania uh, și Pakistan și apoi a intervenit un sistem privat de justiție care se justifica, deoarece sistemul pakistanez nu era la standardul sistemului juridic german. Cu toate acestea, atunci când vorbim despre industria care uh, are de-a face cu țările europene, eu cred că separarea puterilor trebuie să fie menținută și justiția oricăruia din statele noastre din Uniunea Europeană e perfect capabilă să judece dacă o plângere, adică altfel spus o corporație, o întreprindere, are în mod autentic uh, dreptate atunci când invocă că a fost păgubită de vreo decizie a guvernului. Iar dacă justiția statului în cauză nu este capabilă să formuleze o astfel de hotărâre, atunci înseamnă că nu își fac treaba. Pentru că, într-adevăr, corporațiile trebuie protejate dacă, în mod ilegitim, suferă pagube. Totuși, nu printr-un arbitraj privat facem acest lucru, sunt oameni care au aceste decizii și sunt oameni care sunt strâns legați de uh, industrie și au interese adesea personale în a uh, ține parte a industriei. Iată de ce în 600 de cazuri din care um, au fost finalizate 300 și ceva, guvernele au câștigat doar 33% din cazuri. Dar chiar și așa au trebuit să plătească cheltuielile, iar Celelalte cazuri au fost uh, formulate fie în favoarea corporației care a deplus plângerea. Și aici nu avem proporții clare, pentru că acestea nu sunt publice, fiind vorba de arbitraj. Iată de ce eu cred că ISDS este o amenințare la adresa sistemelor de justiție ale statelor și pun corporațiile într-o uh, poziție pe care uh, nu o merită, o poziție privilegiată pe care nu o merită. Mă adresez acum domnului Duron. Eu cred că tema cooperării uh, regulatorii nu a fost făcută suficient de publică. Poate chiar și aici, pentru că bună oară în TIP, dar și în CETA care acum, așa cum bine știți, e în vigoare. Cooperarea regulatorie este propusă de către părțile interesate din mediul de afaceri, fost spus de corporații, de întreprindere. Asta ce înseamnă? Ei vor să fie prezenți la începutul și de-a lungul întregului proces de reglementare pe care îl derulează acest Parlament ei vor să își aibă uh, cuvântul lor de spus de la început și până la sfârșit. Și în mod firesc, scopul lor este de a reduce la maxim reglementarea, așa încât sistemul să se apropie cât mai mult de cel din Statele Unite, care funcționează complet altfel decât uh, um, Europa. În Europa încă funcționează principiul precauției. Dacă un proces legislativ poate fi periculos, dar nu știu știm sigur ce se poate întâmpla, se refuză uh, acceptarea acelei propuneri. Astfel, uh, Europa a reușit să interzică peste o mie de produse chimice, punând în aplicare principiul de precauție. Statele Unite câte au interzis dintre aceste produse chimice? Șase în același interval de timp. Ceea ce eu nu doresc e ca sistemul american să funcționeze în industria farmaceutică pentru uh, alimentele pe care noi le mâncăm, pentru produsele chimice pe care le utilizăm, pentru mediu și așa mai departe. Uh, există destule mărturii și destule fapte doveditoare pentru a înțelege că E uh, trendul pe care corporațiile îl urmează. Nu le putem cere să facă altceva. Nu putem să le cerem corporațiilor să aibă o uh, atitudine echitabilă. Vă reamintesc că cei care efectuează arbitrajul sunt plătiți cu 3.000 de dolari pe zi. E un job pe care uh, judecătorii nu-l vor obține niciodată. E o meserie foarte lucrativă, sunt plătiți uh, gras. Îmi pare rău, îmi cer scuze, trebuia să fim chiar probabil uh, intervenția mea în limba engleză. Președintele, limba franceză este o limbă oficială a acestei instituții. Uh, domnule Perniț. Yes, thank you very much. Mm. May I start with... Mulțumesc foarte mult. Și începe cu argumentele dumneavoastră, domnule președinte. Dacă Habermas și alții vorbesc despre uh, conceptul de post național, acesta nu e normativ, ci descriptiv încearcă să explice faptul că noi nu ne determinăm propria viață la nivel național, sau în orice caz nu se mai întâmplă asta, dacă vreodată se va fi întâmplat, dar asta e ideea suveranității naționale, care se bazează pe acest concept că putem uh, face ceea ce nu putem face. E pur și simplu o descriere, iar întrebarea e ce putem face despre asta. Aveți dreptate. Schimbările au costuri, sunt de acord. Dar dacă schimbarea intervine, iar digitalizarea este o schimbare uriașă, într-adevăr, care va afecta întreaga societate și va schimba societatea, care nu, mai fi, nu va mai fi una nici națională, nici nici măcar europeană, ci una globală. Ei bine, atunci eu cred că i-a venit timpul să ne gândim ce vom face atunci. Cineva vorbea despre fake news, de, de campanii de dezinformare, de manipulare, a, de manipularea alegerilor într-un stat bun cum Spania. Colega a părăsit sala. Astfel de provocări Uh, acestor provocări nu le putem răspunde dacă nu o facem la nivel european, fie prin legislație și uh, regulamentul privind protecția datelor personale este un exemplu foarte bun. Dar deja uh, vedem care răspunsul Statelor uh, Unite cu Cloud Act, care ne uh, împinge într-o situație dificilă în ce privește fluxurile de informații transatlantice. Deci există o nevoie pentru a dispune de astfel de eh, regulamente la nivel global. Și cum avem deja probleme cu ideea de democrație la nivel european, eu cred că e important mai întâi să ne gândim cum să ameliorăm procesele democratice din Uniunea Europeană. Și propunerea mea este să ne gândim la aceste lucruri în termeni pozitivi. În ce fel putem utiliza în mod adecvat internetul și tot ce ne aduce uh, era și instrumentele digitale. Sunt conștient de riscurile cibernetice și toate încercările de a distruge anumite sisteme, de a influența, de a manipula. Asta e o fațetă a monedei, dar cealaltă, reversul monedei, e oarecum uh, pusă între paranteze. Uh, cu excepția acestui minunat raport al domnului Atondo. În discuțiile de la comisie vorbim doar de cărți albe, piața internă digitală, uh, Uh, digitalizarea în cutare sau cutare sector și apoi se discută cum se pot combate uh, toate aceste pericole uh, ce provin din abuzul pe internet, hacking și așa mai departe. Toate temele ce țin de cibersecuritate. Acestea merg mână în mână, pericolele merg mână în mână cu noile tehnologii. Uh, și trebuie să privim ambele fațetele monedei. Trebuie să ne gândim la noile tehnologii pentru a ameliora procesele democratice. Pentru noi e un lucru important. Și uh, acum, cum o putem face în termeni concreți? Ei bine, e greu de explicat în detaliu aici, într-un timp limitat, dar această combinație între identitatea digitală și uh, votarea prin uh, eșantionare aleatorie mai ales aceasta din urmă, așa cum e prezintă în uh, Cartea Albă, uh, pe care o citez în textul pe care vi l-am uh, transmis, e că e o metodă foarte sigură, foarte rezistentă la manipulare, mult mai mult decât sistemele de vot electronic, așa cum le cunoaștem. Și oferă în plus o posibilitate foarte ieftină de a întreba pe oameni care e opinia lor. Sau pentru a lua anumite decizii. Și asta se poate întâmpla la orice, se poate întâmpla la orice nivel, local, chiar și cei de la Berlin, la guvern, pentru mine reprezintă nivelul local. Dar nu mă întreabă nimeni care e părerea mea. Iar la alegeri adesea ce oferă ei sunt niște programe în care nu se disting prea mult unii de alții. De, deci, de asta nu prea sunt interesat să particip la astfel de alegeri tradiționale, iar la nivel, uh, dacă la nivel local se întâmplă așa, vă dați seama că la nivel național sau european lucrurile stau încă și mai prost. Acum, pentru a umple această lacună și a apropia cetățenii de instituții și cetățenii de reprezentanții lor uh, direct, cred că ar trebui și am să închei cu asta, ar trebui să privim mai atent la oportunitățile oferite bună oară de acest sistem de votare prin eșantionare aleatorie. Nu sunt plătit să vă spun asta, dar mi se pare o propunere foarte bună și că merită atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc tuturor pentru că ați fost astăzi aici, pentru că ne-ați prezentat ideile dumneavoastră. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă și încheie acum această Uh, acest punct al ordinii de zi și continuăm cu un alt subiect uh, dificil și anume dreptul de anchetă al Parlamentului European. Cred că majoritatea cunosc uh, fundalul acestei probleme. Au existat o grămadă de informații circulate în scris deci aș vrea să trecem direct la prezentarea domnului raportor, domnul Haureghi. Spuneți-ne, vă rog, pe scurt, care sunt următorii pași. Avem timp, vă rog. Haideți să nu um, întindem prea mult uh, discuția. Aveți cuvântul, domnul uh, Haureghi. Pe scurt, da. Nu, nu no, nu am să le repet colegilor ce pare uneori o poveste de nesfârșit, un adevărat roman. Doream să le mulțumesc tuturor coordonatorilor și raportorilor din umbră încrederea pe care au plasat-o în această ultimă inițiativă pe care am adoptat-o pentru a încerca să găsim o soluție la regulamentul dreptului de anchetă al Parlamentului și comisiile de anchetă. Pentru a reduce la mie în povestea, vă reamintesc că deja de trei ani cinci, avem cinci uh, președinții prin rotație și am purtat dialogul pentru a încerca să lansăm o negociere care nu a, a fost posibilă. După cum știți, uh, Consiliul ne-a cerut să prezentăm un text diferit față de cel aprobat în 2014, cu două luni înainte de încheierea legislaturii trecute. În acești ani, problema cu care ne-am confruntat a fost că noi nu am prezentat un text nou, ci am dovedit flexibilitatea, disponibilitatea de a negocia, însă, din păcate, nici Consiliul și nici Comisia nu au considerat uh, că merita să discutăm despre, pe baza vechiului text. Și această atitudine a înveninat dezbaterile în, ultimile trei, în ultimii trei ani. La finele anului 2016, doamna președintă Hübner, cu mine ne-am întâlnit cu președinția slovacă și ei ne-au propus o formulă care părea promițătoare, și anume ca serviciile juridice ale celor trei instituții să se reunească cât era necesar pentru a rezolva problemele tehnice sau politice care apăreau în text. Din acest punct de vedere, am dat mandatul și cele trei servicii juridice au lucrat timp de șase luni din decembrie 2016 până în mai 2017, elaborând un text final care conținea numeroase reforme la care se ajunsese în urma acordurilor între serviciile juridice și opțiuni politice pe care serviciile juridice nu puteau să le rezolve. Iată ce au primit cele trei instituții. Noi uh, ne-am dat acordul de a negocia pe acea bază, însă nici Consiliul și nici Comisia nu uh, au dat undă verde acestor propuneri pe care le-au înaintat serviciile lor juridice. Abia la finele acestui an, după multe intervenții personale, atât cu Comisia cât și cu Consiliul, pentru a vedea dacă ei sprijineau textul serviciilor juridice și după ce n-am primit niciun răspuns, eu am decis împreună cu doamna Hübner de a redacta un text nou pe baza acordurilor la care au ajuns uh, specialiștii juridici. În ultimele trei luni am ajuns în acest fel uh, la un proces intern în Parlament de consultare, în primul rând cu raportorii din umbră, cu ei și, firește, cu Serviciul Juridic al Parlamentului European, am elaborat un text nou. Text care a luat forma unui document neoficial pentru a nu încălca în acest fel angajamentul nostru formal față de textul pe care Parlamentul l-a adoptat odinioară. Noi am prezentat un text nou, așa cum au cerut în ultimii trei ani Consiliul și Comisia. Acest nou text, care se bazează pe acordurile la care ajung ajuns serviciile juridice și care include o serie de considerente politice la care am ajuns noi, raportorii din umbră, e textul pe care vi-l prezint. Ce urmărim? Pur și simplu ca președinta Hübner să trimită acest text, noul text, Comisiei și Consiliului și să le solicite să demarăm un dialog politic pe baza acestui text cu rugămintea că dacă se ajunge la un acord pe baza acestui nou text, AFCO și după aceea în plen să voteze un text care, firește, va îndeplini cerințele prevăzute la articolul 226 din tratat care prevede că Parlamentul va adopta un text împreună cu Consiliul și Comisie. Ce facem astăzi pentru a încheia, domnule președinte? Pentru a ajunge pur și simplu la un acord între noi, la Comisia AFCO, la ce am lucrat împreună cu raportorii din umbră la acest document pe care doamna Hübner, sub forma unui document oficial, să-l trimită Comisiei și Consiliului. Și ce vom face în paralel Vom uh, discuta cu Comisia, cu domnul Timmermans și îi vom cere Consiliului să organizăm o întâlnire cu cei 27, 28 deocamdată, membri ai Consiliului pentru a le explica care sunt reformele pe care le propunem, astfel încât Consiliul să poată emite mandatul uh, pentru a merge la negocieri. Nu încălcăm în mod formal acordul anterior, dar încercăm să profităm la maxim de ultima șansă pe care o avem pentru a veni cu un nou text sub forma documentului oficial și în acest fel să putem deschide negocierile și să putem finaliza înainte de finele acestui an un text pe care trebuia să-l redactăm, uh, practic uh, obligați fiind de tratatul de la Lisabona. Incluzând aici, firește, tot uh, ce am dobândit, toată experiența dobândită de comisiile de anchetă organizate în ultimii ani, atât Comisia Tax, Panama Papers și așa mai departe. Eu vă rog pe voi toți să țineți cont de faptul că coordonatorii deja au adoptat acest text și vom face această ultimă încercare. Vă mulțumesc pentru sprijin și să vedem dacă vom reuși să punem capăt în sfârșit acestei povești interminabile. Mulțumesc! Da? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, pentru uh, eforturile intense și îndelungate depuse de lungul anilor. Poate unii dintre noi își amintesc că mergem la mandatul precedent, e o poveste cu bătaie lungă. Sper să se rezolve în acest mandat, dar sper că uh, să putem raporta uh, succesul înainte de alegeri. Domnul Scholz a dorit cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să nu vă răpesc prea mult uh, timp să vorbesc scurt și la obiect și aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru prezentare și pentru eforturile depuse. Într-un fel, cu, avem o legătură cu subiectul dinainte. Vorbeam de globalizare, de democrație. Uh, în orice caz, dreptul la anchetă pentru cetățeni trebuie să fie important, pentru că astfel se creează încredere pentru cetățeni încredere în democrația europeană, de exemplu. o să intru uh, la chesti- pe chestiunile de fond. Sunt de acord cu abordarea, dar și cu tactica uh, folosită de către raportor și doamna Hübner, președinta noastră, a mers uh, pe aceeași linie, dar aș dori să mai fac o completare și mă bucur de faptul că încă sunteți optimist, nu v-ați pierdut optimismul. Dar cred că ar trebui să fim pregătiți, având în vedere că se apropie sfârșitul uh, mandatului, să ne dăm seama că s-ar putea să nu finalizăm dosarul și aș dori să reamintesc că la comisia noastră am hotărât ca în cazul în care uh, nu obținem uh, niciun succes, să mergem la CEJ. Și asta este completarea pe care doream să o fac, respectiv să insistăm uh, pe votul nostru al Parlamentului să spunem că suntem uniți, că dorim să urmăm uh, o anumită direcție cu acest uh, drept democratic al Parlamentului European și deci eu cred că ar trebui să facem legătura în uh, acest document neoficial și să cerem Comisiei un termen clar. Să-i spunem când dorim sau până când dorim să ne răspundă, uh, sublinim că deja de ani de zile așteptăm un răspuns și să avem uh, posibilitatea în acest mandat, uh, dacă nu să mergem la CEJ. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, într-adevăr, pare o observație pertinentă. Nu știu dacă Ramon dorește să mai adaug ceva. Da, sunt de acord cu această idee. Vom primi răspunsul de îndată și dacă firește înainte de vară nu se conturează o cale clară, atunci luăm în calcul uh, măsurile juridice și politice care trebuie luate. Sunt absolut de acord cu abordarea domnului Scholz. Uh, o să îl informez pe președintele Comisiei Jurii și o să-l rog să uh, ia această măsură, dar nu e un motiv pentru ca noi să nu uh, luăm în calcul această opțiune. La chestiuni diverse e ceva? Nu? Atunci vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Am avut o dupămasă extrem de interesantă și, în fine, aș dori să vă spun că următoarea reuniune va avea loc în 24 mai, de la ora 9 la Bruxelles și nu altundeva, Aștept până răbdare să vă văd pe toți acolo.